mică întârziere din motive tehnice. Îmi cer scuze pentru asta. Aș vrea să vă rog să verificați dacă aveți uh, cartelele de vot, pentru că dacă nu, vă rog să cereți să vi se aducă. Deschid ședința comisiei, avem o agendă încărcată astăzi. Așadar, bun venit și să începem cu uh, ordinea de zi. Începește adoptarea ordinei de zi. Aș vrea să vă informez că la cererea raportorului, doamna Herenz Garcia, punctul 6 măsuri de informare pentru produse agricole pe piața internă și în țări terțe, a fost amânat pentru mâine la ora 9 dimineața. Așadar, cum spuneam, la cererea raportorului. În ce privește aprobarea proceselor verbale a ședinței de pe 7 iulie, dacă nu sunt comentarii, vom presupune că acestea sunt adoptate. Ședința noastră este transmisă pe internet și aș vrea să vă reamintesc că astăzi ne întâlnim aici, totuși mâine vom fi la 4Q2 și de asemenea avem interpretare în 16 limbi. Așadar, le Uh, să trecem la proiectul de uh, proiect de, proiectul de buget prezentat de domnul Peter Iar pe 23 iulie. Termenul de depunere a amendamentelor pentru aviz și începește cifrele bugetare a fost 25 iulie la prânz și din cauza perioadei electorale, calendarul a fost foarte strâns și proiectul n-a fost disponibil decât în engleză și amendamentele nu s-au putut face decât în engleză. Am primit 24 de amendamente la aviz și 66 la cifrele bugetare. Domnule Peter Iar, aveți cuvântul. Mă pan bus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben richtig Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus uh, cât se poate de corect. Uh, din cauza alegerilor uh, și campaniei, termenele au fost scurte, însă am reușit uh, să finalizăm și le mulțumesc colegilor din comisie pentru asta. Pe de altă parte, constatăm că am fost puțin depășiți în urma evenimentelor. Avem de constatat o criză în domeniul fructelor și legumelor, o recoltă bună legată de un embargo rusesc care au dus la mari tulburări în acest sector și mulțumesc Comisiei pentru că a luat uh, măsuri și a pus la dispoziție 125 de milioane de euro pentru uh, această criză. Pe de altă parte, oricine poate face câteva calcule și a văzut uh, cifrele și a împărțit această sumă la sectoare a putut constata că acești bani nu vor fi suficienți și aș dori să rog uh, comisia noastră ca la final, după uh, vot, să definim un fel de rezoluție în care să constatăm, în care să prevedem că cu obiectivul stabilității bugetare Uh, și, uh, sau având în vedere totuși stabilitatea bugetară, um, am dorit totuși ca uh, această sumă să crească. Nu știm încă cât de mare este dauna, dar criza este prezentă. Asta mă preocupă. N-aș vrea să amânăm votul. Ar trebui să mai discutăm o dată concret mâine. Ar trebui măcar să adoptăm un fel de declarație uh, de principiu, să le transmitem colegilor de la buget uh, un semnal că mai vine ceva și poate cei care cunosc mai bine regulamentul de procedură știu cum putem să facem mai bine acest lucru, astfel încât această declarație de intenție uh, să nu fie trecută cu vederea. Mă uit așadar solicitând uh, ajutor înspre prezidiu pentru a vedea cum uh, putem uh, elabora cel mai bine această declarație de intenție politică. Mulțumesc foarte mult. Cred că declarația noastră se referă la o problemă arzătoare și una extrem de importantă. Așadar, îi rog pe colegii de la secretariat să se gândească în ce formă procedurală putem pune o astfel de declarație, dar aș vrea de asemenea ca și noastră să repetați în mod oficial această cerere după ce se adoptă bugetul, ca să putem să includem, documente, să includem uh, această cerere în documentele noastre. Și de asemenea cred că această chestiune va fi discutată mâine. Mulțumesc foarte mult. Uh, să trecem acum la vot. Sigur, dacă nu mai este cineva care dorește să cuvântul înainte de vot. Domnul Ticonu. Sí. My name is Bonanno, is similar good year. Domnul uh, Buonanno, uh, asta înseamnă an bun, spune vorbitorul. Am, Rizo, che... Am prezentat un amendament referitor la orez pe care aș dori să-l modific, să fac o propunere orală cu un text mai puțin strict pentru a reuși să obținem un rezultat pentru apărarea orezului italian în cazul nostru, dar evident aceste lucruri se aplică întregii comunități. Aș dori să citesc modificarea pe care vreau să o propun pentru a ne asigura că obținem totuși un rezultat și nu se fac trimiteri specifice la anumite teritorii. Modificarea ar fi următoarea. Cere Comisiei și statelor membre să acorde o atenție specială domeniului și sectorului orezului și subliniază importanța producătorilor care trebuie să fie apărați de dezechilibrele care apar pe piață în urma importului de orez în Uniunea Europeană. Aș dori să-mi spuneți dacă se poate face această modificare pe baza propunerii mele orale. Proszę Pana, w momencie, kiedy będziemy e, tą poprawkę głosować, prosimy o zgłoszenie. E... Când votăm acest amendament, e, veți citi din nou propunerea pe care o faceți, ca amendament oral. Mulțumesc. Avem mai avem cereri de luarea cuvântului? Nu, mai văd nimic. Așadar, putem acum să trecem la vot. Presupun că aveți cu toții cartelele de vot. Așadar, vom începe să votăm acum. Aveți o întrebare? Vă rog.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 Există o mică diferență, vom ține cont de ea. Așadar, haideți să începem votul. Deschid votul la amendamentul 5300. Cine este pentru? Votul este deschis. Mulțumesc. Închidem votul. ALDE socialist ALDE au un om în plus, socialiștii au un om în plus și ECR-ul are de asemenea un vot în plus. Două, repet. Deci unul la ALDE, repet. Nu, nu, trebuie să refacem votul. Bardzo, bardzo proszę o zweryfikowanie składu stanu poszczególnych grup. Vă rog să verificați numărul de oameni care votează pentru fiecare grup politic. Haideți să repetăm votul. Votul este deschis. Amendamentul 5300, deschid votul, închid votul. Poprawka przyjęta. Se adoptă. Puteți vedea rezultatele pe ecrane. Acum, votăm 5301. Votul este deschis. Dziękuję, zamykam głosowanie. Mulțumesc, votul este închis. No, no, no, no, no. One, sorry. One too many. One alde too many. One alde too many. Jedna osoba z alde za dużo. Alde, în continuare, noi un vot în plus. 5301, powtarzam. Așadar, încă o dată votăm amendamentul 5301, votul este deschis. 5301. No vot? No, no, Nu, 5301. Sorry, No. Please explain. Sorry, please, I would like uh, all political groups to sort. So Aș ruga toate grupurile politice să-și rezolve problemele, pentru că am acum un PP în plus și unul în plus de la non-înscriși. Un vot în plus de la non-înscriși. Vă rog să reglați situația. Proszę verificați și składu grup. Vă rog să verificați numărul de oameni care votează la fiecare grup. Powtarzam głosowanie. Według moich... Așadar, haideți să repetăm votul. Conform notelor mele, votăm amendamentul 5301. Nu 5325. Nu, votăm acum 5301. Deschid votul. Închid votul. Mulțumesc. Trecem la amendamentul 5302. Votul este deschis. Mulțumesc. Votul este închis. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 5303, votul este deschis. Mulțumesc. Votul este închis. Se adoptă. 5304. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 5305. Votul este deschis. Mulțumesc. Votul este închis. Este un non înscris în plus. W takim razie powtarzam głos. To i tak by nie miało wpływu. W związku z tym możemy przejść do następnego głosowania. Cred că putem trece mai departe, pentru că oricum asta nu ar fi influențat rezultatul votului. Amendamentul 5306, votul este deschis. Mulțumesc, votul este închis. Din nou, este un non înscris în plus, dar asta n-ar fi influențat rezultatul. 5361 Votul este deschis. Mulțumesc. Votul este închis. Se aprobă. 5307. Votul este deschis. Mulțumesc. Votul este închis. 5308. Domnule Des. Suntem 43 de membri, deci nu putem să votăm toți. Dacă e un amendament, trebuie să avem un rezultat funcțional. Domnule Tarabela, vreau să le reamintesc non-înscrișilor, fără să le dau lecții, deși lor le place să dea lecții tuturor în acest Parlament, sunt reguli care trebuie respectate. Deci când avem un anumit număr de voturi pentru, pe care le putem uh, folosi, trebuie să îl respectăm. Deci chiar dacă nu au nicio influență asupra votului, unul dintre ei să se retragă și să nu mai voteze. Ca să respectăm regulile. Ar fi mai bine. Mulțumesc. vă rog, sigur, non-înscriși nu au o structură organizațională, dar vă rog să vă înțelegeți cine votează și cine nu votează ca să avem cifrele corecte. Vreau doar să spun că non-înscriși sunt doamna Dos, domnul Feron și domnul Oazo. Văd că sunt toți trei prezenți. În principiu, ei sunt doar cei trei non-înscriși care ar trebui să voteze astăzi dacă nu cumva ei vor să indice un uh, supleant. Dar văd că uh, membrii principali sunt aici și îmi permit să constat prezența lor. Da, domnule președinte, nu accept acest atac futil acestui domn. Suntem trei non înscriși, votăm în mod regulat. Cred că e o problemă... Nu, nu. Este domnul Bonano care este supleant. Uh, supleant. Nu, dar iertați-mă, există o disciplină. Suntem doar trei non înscriși, câte știu. Domnul Bonano nu este, este non-înscris, este uh, uh, supleant și votează. Dar cum să se voteze că nu are cartelă? Cu ce cartelă votează? Cu cea din mâna sa. Iată, avem un incident de ședință. Vă rog, domnule uh, președinte, să uh, preluați controlul discuției, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Constat că există voința, încercarea de a arăta că non-înscriși și sunt indisciplinați, pe când uh, lucrurile nu sunt așa și trebuie să avem un vot corect, așa cum uh, spun regulile și care corespunde numărului de participanți. Rozumiem, że po tych wyjaśnieniach, wyjaśnieniach ze strony szefa sekretariatu i wypowiedzi przedstawicieli, Înțeleg. że już w tej chwili będziemy mieli, będziemy... Înțeleg că lucrurile s-au clarificat după ce a spus secretariatul și membrii. Așadar, sper că votul va fi corect acum. Sì, mi scusi, eh, io non conosco il signor... Îmi cer scuze, eu nu-l cunosc pe domnul acesta, Tarabella. Eu sunt un începător. Și am venit aici, am întrebat, pot să votez? Și mi s-a spus, da, puteți vota. Dacă eu nu aveam dreptul să votez și am înțeles greșit, îmi cer scuze, dar o astfel de atitudine din partea unei persoane către alte persoane care e totuși eurodeputat de câteva săptămâni nu dă dovadă de mare educație. Data viitoare când îmi trage de cartonaș, îi dau cu el direct în cap. Pentru că, în primul rând, trebuie să fim bine educați. Ia uitați. Bun, haideți să reluăm discuțiile. Am înțeles dorința dumneavoastră, dar îl cunoaștem cu toții foarte bine pe domnul Tarabella, îi cunoaștem personalitatea. Știm că este întotdeauna bine intenționat. Îmi cer scuze față de dumneavoastră și sper să putem trece la vot pe amendamentul 53.8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5309. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5310. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5311. S-a deschis votul. 5311. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5362. S-a deschis votul. 5362. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5312. 5312. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53 13. S-a deschis votul. 3 S-a închis votul. Se adoptă. 53, 55, 53, 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 5314 5314 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5315 Amendamentul 5315 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5318. 5318. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5319. S-a deschis votul. 5319. S-a închis votul. Se adoptă. 5320. 5320. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5321. S-a deschis votul. 5321. S-a închis votul. Se adoptă. 5322. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5323. S-a deschis votul. 5323. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. Amendamentul 5324. 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să explic amendamentul 5345, care este sub numele meu. Vreau să îl explic cel puțin raportorului, care sper să-l poată susține. E vorba despre un amendament prin care se creează condițiile necesare pentru un fond de restructurare pentru ca în 2016, când se vor închide codele pentru zahăr, să se poată continua. Același lucru s-a întâmplat deja uh, în 2007 cu politica zahărului în Europa și, evident, toate instalațiile care trebuie să se închidă în diferitele țări europene trebuie să se bucure de același sprijin pentru a păstra locurile de muncă și pentru a crea condițiile optime de acțiune. Acesta este spiritul care uh, a stat la baza amendamentului și sper să se bucure de uh, major- aprobarea majorității colegilor. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste explicații. Raportorul Dor, doriți să interveniți? Mulțumesc. Am auzit propunerea colegului De Castro și a spus clar că este vorba de două lucruri. În primul rând, pe de o parte este vorba de cifre și pe de altă parte este, de un, uh, este vorba de un semnal politic. Și având în vedere semnalul politic, eu aș fi pentru acest amenament și recomand uh, colegilor să voteze pentru. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. W takim razie... Mulțumesc. Putem să reluăm votul atunci. Deschidem votul pentru amendamentul 5345. Am auzit explicațiile din partea autorului, domnul De Castro. S-a deschis votul. Cu amendamentul oral din partea autorului. S-a închis votul. Deja s-a închis votul, spune domnul președinte. Bun, deci acum s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului De Castro. Și trecem acum la amendamentul 5347. 5347. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5369 spune domnul președinte. 5.3.4.9 se corectează. 5.3.4.9 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5350. 5350. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 5351. 5351. S-a deschis votul. 5351 s-a închis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 5352. S-a deschis votul. 5352. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 5353. S-a deschis votul. 5-3. S-a închis votul. Se respinge. 5360. S-a deschis votul. 5360. S-a închis votul. Se respinge. Trecem mai departe la 5354. S-a deschis votul. 5354. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5356. S-a deschis votul. Cinci, trei, cinci, să votăm. S-a închis votul. Se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 5357. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5358. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 5, 3, 5, 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5, 3, 6, 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5, 3, 6, 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5, 3, 6, 5. S-a deschis votul. 5, 3, 6, 5. S-a închis votul. Se respinge. Mulțumesc și acum trecem mai departe la următorul vot pe proiectul de aviz cu modificări, cu modificările făcute. Domnul raportor, doriți să interveniți? Se pare că nu. Trecem la vot acum. Poprafcă 1. Otwieram... Amendamentul 1. Deschid votul. Mulțumesc. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 din partea raportorului. S-a deschis votul. Vă mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul la amendamentul 3. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 11. Amendamentul 11. Președintele se corectează. Este vorba de amendamentul 5 pe care îl votăm acum. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a deschis votul, așadar. S-a închis votul. Przechodzimy do poprawki numer 8. Przechodzimy do poprawki numer... Amendamentul 8. S-a deschis votul la amendamentul 8. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 5. Deschid votul. Mulțumesc, închid votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis votul. la 13, așadar să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. S-a deschis uh, votul la amendamentul 14. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. 15. Deschid votul la amendamentul 15. Închid votul. Doream să spun uh, ceva mai, lucrurile mai clar referitor la amendament. Sugerez ca amendamentul să se ia în considerare faptul că Comisia și statele membre trebuie să dea atenție uh, specială uh, orezului și producătorilor de orez în Uniunea Europeană. Orezul de calitate. În special orezul italian, care este un produs de calitate care trebuie să fie apărată în toate felurile posibile, după părerea mea. Și din perspectiva lucrătorilor, lucrurile sunt relevante. Lucrătorii în alte țări lucrează în condiții care în Europa existau un evu mediu și producția este dezechilibrată pentru că este clar că vorbim despre costuri diferite atunci când condițiile de muncă sunt diferite. Și de aceea aș dori să rog raportorul și comisia, dacă e posibil, să susțină acest amendament, să facă această modificare pentru a transmite un mesaj uh, producătorilor europeni. Și mulțumesc și lui Tarabela pentru că mi-a spus ce să fac. Uh, eu sunt mic și nu pot să zic decât că țin foarte mult la el. <laughs> Bardzo, bardzo dziękuję. Prosimy nie wracać już do tego. Pan poseł Agniu prosi o głos. Panie pośle Agniu. Să nu ne întoarcem la subiectul cu domnul Tarabela, dar domnul Agniu a solicitat cuvântul, vă rog. Domnule președinte, să înțeleg că tocmai am auzit un amendament oral? Dacă este corect, obiectez față de acest amendament oral nu din cauza a ceea ce spune, ci pentru că, după cum știți, sau fostul președinte știe asta, fac asta din principiu, din două motive. Unu, eu fac parte din uh, partidul UKIP, uh, al in, uh, independenței uh, din Regatul Unit, uh, și tind să nu vreau să sprijin uh, procedurile, Uh, și, în al doilea rând, consider că, consider că amendamentele orale pot să devină uh, prea uh, complicate, prea multe și prea sufoase și, după cum știți, de exemplu, în plen de multe ori se întâmplă acest lucru. Voi face excepții numai pentru colegii din grupul EFDD. Deci, în principiu, să știți, dacă mă vedeți în sală și aveți un amendament oral, să știți că voi cere să fie respins și, după cum știți, este nevoie de o singură persoană care să obiecteze față de un amendament oral. Avem o obiecție. Deci, în primul rând trebuie să votăm dacă votăm acest amendament iar apoi votăm amendamentul în sine. În primul rând, votăm dacă vom vota acest amendament. Dacă îl considerăm acceptabil, de fapt. Să votăm întâi, așadar, dacă considerăm acest amendament ca admisibil. Asta mi se spune de la secretariat. Domnul Iar. Domnule președinte, poate că nu cunosc atât de bine regulamentul de procedură, dar dacă știu eu bine, un amendament oral poate fi admis numai dacă nu există niciun fel de obiecție. Și în acest caz colegul are uh, dreptate. Dacă cineva obiectează, nu poate uh, un amendament oral, dacă există o obiecție, nu poate fi uh, votat. Pentru că este un amendament oral și mult mai uh, spontan. Poate că președinte, șeful secretariatului ne poate explica. Da. 10% din mem dacă 10% din membrii obiectează, acesta nu poate fi uh, supus la vot. A, în această comisie sunt doi membri care trebuie să se opună și dacă doi se opun, atunci nu poate fi supus la vot. Există o obiecție din partea domnului Agnew și dacă mai există încă o persoană, atunci amendamentul oral uh, este mort. Nie, nie, nie ma pan e, Tarabella. Un point d'éclaircissement, parce que vous avez dit qu'il fallait... Domnul Tarabella. Vreau să clarific puțin lucrurile. Nu cred că e nevoie de două voturi ca să blocăm amendamentul. Cred că e nevoie de mai mulți, patru sau cinci. Vreți să verificăm rapid cu acordul președintelui, doar să ne asigurăm că lucrurile sunt în regulă, după care uh, propun acum să continuăm cu restul punctelor de vot și revenim la final. Okej, proszę Państwa, w międzyczasie wyjaśnimy głosowanie zasadę nad punktem. În regulă. Vom analiza lucrurile și vom vedea ce putem face cu obiecția domnului Agnew. Cred că dorește să intervină. Vă rog, domnule Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Mă interesează să văd că s-a creat un pic de consternație de consternare în grup. Uh, știu că în mandatul anterior uh, o singură persoană era suficientă. Uh, deci, dacă nu s-au schimbat reguli, fie s-au schimbat regulile, fie fostul președinte nu, nu le coneștea. Președintele, cred că fostul președinte a acționat cât se poate de corect. Acestea au fost regulile, dar poate s-au schimbat între timp. Am să rog secretariatul să verifice, astfel încât să uh, știm sigur de câte obiecții este nevoie, dacă este așadar uh, nevoie de o singură persoană sau de 10%. Voi avea încredere în secretariat însă în acest sens. Așadar, Continuăm uh, cu votul și vom reveni uh, la acest amendament mai târziu. Trecem la amendamentul 16. S-a deschis votul. La amendamentul 16. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. 17, așadar, s-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. S-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc, se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Nu, mă scuzați, 22, pentru că 21 a fost retras. 22. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge. Și trecem mai departe la amendamentul 23. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24. S-a deschis votul. Este vorba de amendamentul domnului Tarabela. Vă mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Știm cum stau lucrurile cu acel amendament oral?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 la, la, la règle telle qu'elle telle qu s'applique actuellement et que en, en plénière... Regula este că la plenară 40 de membri trebuie să se opună unui amendament oral și aceeași proporție trebuie aplicată fiecare comisii parlamentare. Având 46 de membri titulari la Comisia de Agricultură, e nevoie de 3 membri ai Comisiei de Agricultură care să se opună unui amendament oral. Și asta ar împiedica votarea acelui amendament articolul 169 din regulament. Deci trei membri, așadar. Domnul Agnew se opune. Dacă mai există și alți doi membri care îi se alătură, amendamentul oral propus de domnul Bonano nu poate fi uh, discutat și votat. Intervenție fără microfon a domnului Agnew. Polona. În, conform acestei explicații, dați-mi voie să întreb dacă mai obiectează altcineva împreună cu domnul Agnew la acest amendament. Nu pare că nu e cazul? Să-l rugăm atunci pe domnul Bonanu să repete amendamentul. Este o altă obiecție? Vă rog. One of, uh, the main complaints. Una dintre principalele plângeri pe care le aud în Irlanda în legătură cu Uniunea Europeană este că cetățenii nu înțeleg complexitatea și regulile. Și uh, eu uh, vin aici în Parlament și văd că nici măcar secretariatul nu înțelege regulile prea bine. Deci ce șansă ar mai avea publicul să le înțeleagă? Domnul Nicholson, domnule Nicholson, uh, secretariatul se pare că a avut uh, dreptate. Deci uh, ce ne-a spus secretariatul s-a dovedit că este corect. Regulile s-au schimbat între timp. Domnule Nicholson. Domnule președinte, am senzația că facem uh, reguli din mers aici și nu sunt complet convins de ceea ce mi s-a spus. Doar pentru că e o regulă în plenar, asta nu înseamnă că ar trebui să fie o regulă și în comisie. Și cred că această chestiune ar trebui să fie clarificată de Comisia pentru Regulamentul Parlamentului, pentru că asta nu s-a întâmplat până acum, din câte știu eu. Și cu tot respectul, nu pretind să fiu un expert în ce prește regulile, dar mi se pare incorrect să stăm aici și să nu știm care e de fapt regula. Niciodată n-am avut până acum nevoie de doi sau trei care să obiecteze și dacă mă întrebați pe mine, cred că domnul Agnew are dreptate și eu sunt numărul 2, îl susțin pe domnul Agnew și dacă mai vine și numărul 3, atunci amendamentul va fi respins. Domnul Posen. Microfonul. Vorrei dire că questa è una vergogna. E o rușine ce se întâmplă aici. Sunt oameni care suferă, care mor de foame, foame, avem probleme în domeniul comerțului, avem probleme în agricultură cu cei care nu-și pot vinde produsele și aici 5.000 de birocrați ne pierdem timpul cu un vot da, un vot nu, mai multe, nu știm care sunt regulile, efectiv e o rușine. Să Pan poseł Flanagan. Eh, it was, suggested that there was no... S-a sugerat că eh, n-a fost nicio problemă la secretariat pentru că una, dar una este să presupui că ai dreptate și să ghicești regulile. Trebuie să știm ce e corect și ce nu e corect. Dar oricum, încă o dată, eh, mă convingeți de ce am spus înainte să vin aici. Acest loc este o glumă proastă. Ok, jako ostatni głos zabierze pan poseł sprawozdawca. Raportorul este ultimul vorbitor. Având în vedere dezbaterea, aș uh, fi de acord cu colegii să nu acceptăm acest amendament, uh, să nu acceptăm, așadar, ca să uh, folosim timpul pe care îl avem pentru a lucra, dar și pentru a știi uh, uh, care este clar regulamentul de procedură, dacă aveți nevoie de încă o persoană, obiectez și eu, ca să fie lucrurile clare și, uh, uh, și apoi să putem continua. Fie, știm de ce pentru un amendament oral uh, obstacolele sunt mai multe pentru că de obicei trebuie să poți să uh, te adaptezi la un amendament, să-l cunoști, să știi uh, cum stau lucrurile uh, și de aceea, uh, așadar, asta este situația pentru cele uh, orale. Deci, dacă e nevoie, eu uh, obiectez. Domnul Nicholson era al treilea, care sprijinea obiecția domnului Agnew, deci avem trei persoane și se alătură și domnul Des, deci nu vom supune acest amendament la vot. Aș dori să solicit secretariatului um, să se ocupe de clarificarea acestei situații, situații și aș dori totuși să vă spun că mi se pare că unele dintre comentariile dumneavoastră merg prea departe și secretariatul a avut dreptate. Secretariatul, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer strict la fapte. Vă asigur că a avut loc realmente o schimbare a regulamentului. Înainte, un singur deputat putea să se opună discuției unui amendament oral. Acum, regulamentul pe care tocmai l-am verificat prevede că în plenară 40 de membri se pot opune și pentru că este una dintre regulile plenare care se aplică mutatis mutandis și comisiilor, aplicăm procentajul și obținem că de acum trei membri ai Comisiei Agri, în componența sa actuală, ca să se opună unui amendament oral. Deci asta este lectura uh, și interpretariatul, uh, interpretarea uh, regulamentului, dar nu noi am făcut această schimbare. Regulamentul chiar s-a schimbat, nu secretariatul a schimbat regulamentul. Mulțumesc pentru această informare și poate că această informație ar trebui să fie uh, oferită membrilor în scris și poate nu în legătură doar cu această uh, schimbare, ci toate noile, schimb, noile reguli, toate noile schimbări, toate uh, schimbările ar trebui să fie date membrilor. Domnul Agnew, din nou. Da. Câteva concluzii. Mai întâi, mă bucur că am reușit uh, să uh, adun nordul Irlandei cu sudul Irlandei la oaltă, să fie de acord cu ceva și, în al doilea rând, e posibil ca activitățile mele din ultimul mandat uh, probabil au schimbat uh, <laughs> regulile, au forțat o schimbare a regulilor. Vă mulțumesc! Bez, bez comentarza, pan prosul, bardzo proszę. Ultima intervenție, următorul vorbitor, vă rog, domnul Bonanu. Meraviglia. Sincer, mă uimește să văd că un membru al partidului lui Ferici e mândru că a dus la anularea unui vot. E un eurosceptic, e adevărat, dar făcând asta nu își face deloc cinste. E ca și cum, ca să-ți super nevasta, îți dai penisul. Nu știu dacă reușiți să traduceți asta, dar ideea este că am sosit aici, am fost primarul unui oraș din Italia și am venit aici plin de speranță ca să ajut la apropierea dintre Europa și cetățeni. Și dacă ar fi aici producătorii de orez, cei care au intervenit spunând că uită care sunt regulile, uh, ar avea fundul tăbăcit. Pentru că ideea este că nu vrem să distrugem această Europa. Mie mi-e rușine că am auzit ce am auzit. Pentru că eu am venit aici nu ca să mă joc, ci ca să încerc să duc acasă un rezultat pentru cei care așteaptă asta. E vorba de mii și mii de persoane care lucrează în acest domeniu. Și ce facem noi? Discutăm dacă avem nevoie de un vot, două voturi, trei voturi și vedem aici oameni care râd de eforturile noastre, dar e o rușine. E... Oamenii ăștia sunt cancerul Europei. Nu așa se apără agricultura. Nu așa trebuie să procedăm și spun acest lucru acum, afară și uh, oriunde voi avea ocazia să spun, pentru că trebuie să le fie rușine. Dziękuję. Proszę, abyśmy nie szli daleko w wypowiedziach w ujęciu politycznym. Takie są zasady, takie są reguły i tak przez to Pana wniosek się bardzo nagłośnił. W takim razie jeszcze raz dziękuję i przepraszam. foarte mult. To zamieszanie, ale no, zmieniły się zasady. Y... Îmi cer scuze pentru confuzie, dar după cum spuneam, regulile s-au schimbat. Acum știm exact care e situația, avem, suntem mai bogați cu o, o nouă experiență. Acum votăm proiectul de aviz astfel modificat, vot cu apel nominal, votul este deschis. Mulțumesc, votul este închis. Opinia została przyjęta. Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Avizul a fost adoptat. Mulțumesc raportorului. Rozumiem jakieś osobiste refleksje, no ale Parlament ma swoją różnorodność. Avem cu toții uh, opiniile noastre personale, dar până la urmă asta este și frumusețea Parlamentului, stă în diversitatea acestuia. Uh, Mulțumesc raportorului. Trecem acum la punctul numărul 7. Sănătatea animală. Avem confirmarea poziției din prima lectură și nominalizarea echipei de negociere. Trebuie să luăm o decizie oficială în ce privește cele două dosare aflate în codecizie, care au fost adoptate la prima lectură de către vechiul Parlament legislația privind uh, sănătatea animală, unde raportor a fost doamna Paulson și măsurile de protecție împotriva uh, bolilor plantelor. Aici s-a cerut numirea unui, uh, unui raportor nou pentru a doua lectură. Comisia a decis deja pe 23 iulie, urmând recomandarea coordonatorilor grupurilor politice, să reia procesul legislativ pe baza primei lecturi adoptată pe 15 aprilie. Conform uh, regulii 73, Comisia încă trebuie să ia o decizie oficială în ce privește deschiderea negocierilor și pe baza acestui mandat trebuie să decidă componența echipei de negociere. De aceea supun această decizie la vot, mai întâi în ce privește sănătatea animală. Vom vota electronic, vot cu apel nominal. Așadar, să trecem la vot. Avem două voturi aici. Mai întâi, votul asupra deciziei de a intra în negocieri în vederea unui acord uh, în a doua lectură. Votul este deschis la primul punct. Votul este deschis. Mulțumesc, votul este închis. Se adoptă. Al doilea vot în ce privește numirea unei echipe de negociere compusă din uh, raportorul principal și raportorii din umbra. Votul este deschis din nou, vot electronic. Zamecăm busuvanie. Mulțumesc, votul este închis przyjęliśmy. W takim razie se adoptă w tej chwili do punktu ósmego. Przechodzimy do punktu ósmego. Este adoptat. Putem să trecem acum la punctul 8, măsuri de protecție împotriva bolilor plantelor. Aici avem o situație similară. Deci, două voturi. Trebuie să confirmăm poziția din prima lectură și apoi numirea echipei de negociere. Așadar, avem vot, un vot similar ca și la punctul precedent. Acum, în ce privește măsuri legate de bolile plantelor, vot cu apel nominal. Așadar, Comisia va deschide negocieri pentru un acord în a doua lectură. Votul este deschis. Votul este deschis, așadar. Vă rog. Zamecam głosowanie. Votul este închis. Se adoptă. Acum, uh, al doilea vot în ce privește numirea unei echipe de negociere, raportor uh, principal și raportor din umbră, votul este deschis. Votul este deschis. Mulțumesc. Votul este închis. Se adoptă. Asta înseamnă că putem trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. Așadar, Punctul 9 de pe ordinea de zi se referă la condiții uh, zootehnice și genealogice pentru comercializarea și comerțul și importul uh, în Uniunea Europeană a animalelor de prăsilă și a produselor uh, uh de reproducere, precum și material germinativ provenit de la acestea. Propunerea uh, Uh, promovează comerțul liber al acestor animale, ținând cont de materialul genetic și de sustenabilitatea programelor de înmulțire și păstrarea resurselor genetice. Uh, regulamentul practic regrupează într-un singur cadru legal diferite aspecte ale legislației zootehnice și oferă baza legală pentru adoptarea uh, măsurilor delegate și de implementare actelor delegate și măsurilor de implementare, conform articolelor 290 și 291 din uh, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Comisia va prezenta o informare pe acest punct uh, și va sublinia principalele aspecte ale proiectului de regulament. Așadar, voi da cuvântul reprezentantului Comisiei și aș dori ca acesta să se și prezinte. Uh, bun venit, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Good morning to everyone. My... Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Ladislav Nico și sunt director general adjunct de la DG Sanco, care este autorul regulamentului. Dați-mi voie să încep cu o scurtă introducere, cu o scurtă prezentare a motivelor și obiectivelor care stau la baza acestei propuneri. După cum știți, în momentul de față, legislația zootehnică a Uniunii are patru acte de bază verticale, unde există măsuri privind aprobarea, recunoașterea și uh, listarea asociațiilor și întreprinderilor active în acest domeniu, precum și înregistrarea și clasificarea animalelor în registrele genealogice în cazul porcilor de reproducție hibrizi testarea performanțelor și evaluarea genetică și conținutul și formatul certificatelor zootehnice pentru animale de reproducție. De-a lungul anilor, legislația a evoluat și acum există mai multe directive separate care au fost uh, implementate în statele membre în mod ușor diferit și asta a dus la apariția de probleme în ceea ce privește partea comercială a Uniunii Europene. În același timp, am fost obligați să lisabonizăm acest, această parte a legislației. Principalul obiectiv al propunerii de regulament privind domeniul zootehnic se bazează pe articolele 42 și 43.2 din tratat, în vederea consolidării celor patru directive verticale într-un singur regulament care să acopere întreg achiul uh, în ceea ce privește speciile vii importante din punct de vedere economic sau al materialului genetic pentru comerțul european. Și de asemenea sunt incluse dispoziții referitoare la controlele oficiale care se găsesc în momentul de față în directiva privind verificările veterinare și uh, cooperările între autorități. Acestea vor fi abrogate atunci când textul regulamentului va fi adoptat. Între timp, evident, este nevoie de dispoziții care să asigure certitudine juridică și clarificări în ceea ce privește controlele oficiale. Această propunere va înlătura obstacolele care au fost identificate de anumite state membre în calea comerțului și care sunt cauzate de diferite diferențele existente la nivelul transpunerii directivelor în statele membre. Există cazuri în care nu se recunoaște dreptul înființării acestor uh, societăți deși în alte state membre acest lucru este perfect permis. Domeniul de aplicare include doar speciile importante. Aceasta ar fi o diferență față de situația actuală, unde sunt incluse toate speciile de animale. Noua propunere include și posibilitatea adoptării de acte delegate pentru animalele de reproducție de rasă pură, și altor specii dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea pieței interne sau pentru uh, protejarea materialului germinativ. Propunerea, cum am spus, se bazează pe legislația în vigoare în domeniul zootehnic și pe noua propunere referitoare la controlele oficiale precum și pe discuțiile detaliate care au avut loc în cadrul Comitetului Permanent pentru Zootehnie pe anumite activități care țin de activitatea transfrontalieră a întreprinderilor de reproducere aprobate. Au existat solicitări de clarificare din partea autorităților competente și au existat și acțiuni juridice împotriva anumitor state membre mai ales în domeniul reproducerii la ecvine. Aceasta a fost scurta mea introducere și sper că ne va ajuta să obținem sprijinul dumneavoastră pentru consolidarea tuturor acestor acte într-un singur regulament. Începem acum discuția. și domnul Donta. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vrem să mulțumim Comisiei pentru această prezentare. Cred că această dorință de simplificare, de a consolida într-un singur document mai multe texte care sunt în vigoare în momentul de față, reprezintă o intenție bună, dar dacă intrăm în detaliu pe propunerea făcută, ne dăm seama că în cadrul speciilor și raselor se ajunge la creșterea complexității dispozițiilor uh, care se referă la operatori economici în domeniu, mai ales în domeniul uh, creșterii de cai, unde miza este foarte mare, unde deja există niște cerințe foarte ridicate și nu văd de ce să impunem aceleași condiții tuturor speciilor și mai ales raselor și raselor care nu în care nu există animale prea numeroase. Există mulți agenți economici care nu își vor putea permite acest lucru. Dacă Comisia dorește să se ajungă la stingerea anumitor rase care ar putea fi totuși interesante din punct de vedere al diferențelor, al variației genetice, ar trebui să spun acest lucru clar. Nu putem uh, să venim cu un text care până la urmă nu va face decât să sprijine menținerea doar a câtorva rase mari în Europa. Poate că nu sunt bine informat eu, dar din câte știu, nu există un studiu de impact făcut de comisie pe această propunere. Dacă ar fi un astfel de studiu de impact, ar fi bine ca Parlamentul și raportorii din Comisia noastră și din Comisia de Mediu să primească acest studiu cât mai repede. Eu sunt raportor pentru aviz în Comisia de Mediu și o să prezint un aviz foarte rezervat pe acest text, ca să nu spun de dreptul negativ. Mulțumim, domnul Valcarcel. Mulțumesc, domnule președinte. Și Spania are o atitudine critică față de anumite aspecte care se regăsesc în propunerea Comisiei. Aici sunt țintite schimburile comerciale între companii, companii uneori chiar multinaționale, dar este necesar să existe un tratament specific pentru rasele autohtone cu risc de dispariție, care ar putea totuși să constituie un adevărat factor de dezvoltare economică. Se propune eh, liberalizarea programelor de reproducere, dar această liberalizare, dacă nu este omogenă, ar putea să ducă la o pierdere a calității raselor în regulament există controle pentru schimburile comerciale, dar trebuie să existe controle și pentru la nivelul asociațiilor de crescători și al crescătorilor. Nu știm însă dacă este o idee bună să introducem în acest text și rasele hibride, ca în cazul porcilor care, cre- care sunt uh, crescuți artificial cu rasele pure, pentru care este nevoie de un regulament diferențiat. Trebuie să se spună acest lucru. Trebu- sau dacă nu, să avem uh, texte separate. Și de asemenea, Comisia Europeană trebuie să se uh, implice și în aspecte care țin de autorizări, uh, verificări în cazul crescătorilor, pentru că uh, Totuși, acestea sunt chestiuni care țin de dreptul național și dacă ne implicăm prea mult, nu respectăm principiul subsidiarității. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ferro. Da, domnule președinte, Uniunea Europeană vrea să elimine totul, din câte observăm. Nu știu dacă uh, ați gustat un tartar de în Burgon, dar ați putea face acest lucru dacă mergeți acolo în vacanță. Ce vreau să spun până la urmă este că trexul este foarte prost formulat și nu poate să ajute la dezvoltarea crescătorilor. Dacă ne gândim la Franța, există aproximativ 40 de rase bovine. Este un patrimoniu în continuă evoluție uh, în agricultura noastră și care a rezultat din istoria și experiența noastră și acest lucru trebuie să rămână legat de țară de origine. Este un atu economic, pentru că multe dintre aceste rase franceze sunt cunoscute la nivel mondial și acest lucru e valabil și în alte țări europene. Textul nu protejează suficient țările care uh, sunt proprietarii de drept al acestor rase și care le-au obținut prin munca agricultorilor. Uh, nu trebuie să permitem ca aceste rase să poată fi folosite de uh, crescători străini care să-și asume aceste calități genetice ale raselor noastre. Este foarte dificil astăzi să uh, apărăm patrimoniul și agricultura noastră. Ähm, Mulțumesc. După ce au intervenit cei dinaintea mea, pot să fiu foarte succint. Cred că trebuie să analizăm îndeaproape acest uh, text, mai ales în ceea ce privește efectul uh, lui asupra raselor uh, mai puțin numeroase, mai ales în domeniul bovinelor. Ar fi păcat să nu folosim acești bani pentru a proteja uh, Uh, rasele de la extincție uh, sau, pe de altă parte, să folosim banii pentru a proteja rasele de, extin- de la extincție, dar să punem bețe în roate uh, agricultorilor. Cred că nu trebuie să facem asta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Brennan. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte clară. Vorbim despre uh, Uh, dorința de a curăța puțin uh, legislația și a reuni mai multe directive într-un singur text sau e vorba de legătura cu posibilul acord comercial cu Statele Unite și ne pregătim pentru discuțiile respective reunând totul cât mai clar în documente consolidate? proste pytania są najtrudniejsze. Mulțumim pentru această întrebare. Întrebările acestea simple și directe, până la urmă, sunt cele mai dificile. Acum îi dăm cuvântul vecinului dumneavoastră. Nu știm exact cum se numește. Podržim colege koji su prije govorili upravo... Mulțumesc. Dați-mi voie să îmi prezint sprijinul față de colegul care a vorbit de dorința de a proteja rasele bovine. Am lucrat și eu pe un proiect am încercat să protejăm acolo rasa bovină din Istria, care era pe cale de dispariție acum câțiva ani. Acum există aproximativ 2000 de exemplare, au fost alocate fonduri și n-ar fi bine să facem calea inversă acum. De aceea sunt într totul de acord cu uh, protejarea patrimoniul european în ceea ce privește rasele de animale. Spania, Croația, Italia, Franța și alte țări au foarte multe rase autohtone și cred că acest lucru trebuie avut în vedere atunci când lucrăm pe un așa document concret. Mulțumesc. Domnul Iacovici a intervenit și acum un alt vorbitor, domnul doamna Senela. Tak, proszę mikrofon. Vă rog, puteți spune microfonul. Eu este también para am intervenit și eu pentru a susține poziția celor care au spus că trebuie să fim foarte atenți și să nu punem în pericol rasele autohtone. Este important mai ales în uh, regiunea mea, Galicia, există rase autohtone care sunt foarte importante pentru producția de carne de vită. Propunerea aceasta de aceea nu e deloc logică pentru noi, cel puțin nu așa cum am auzit-o prezentată. Încă o intervenție, spune domnul președinte. Doamna Mori. Eu sunt Mă opun și eu acestei solicitări, pentru că și noi credem că punem în pericol rasele autohtone. Italia, Sardenia au o gamă foarte largă de rase care trebuie să fie protejate. Să nu uităm uh, ce s-a întâmplat cu biodiversitatea și semințele. Uh, asta facilitează viața companiilor multinaționale care pe viitor vor putea uh, înregistra genomul animal pentru a avea exclusivitate și de aceea ne opunem, mă opun acestei propuneri. Bardzo dziękuję, pani poseł. Mulțumesc. Acestea au, aceștia au fost colegii care au dorit să intervină. Vă mulțumim pentru intervențiile dumneavoastră și acum cred că ar fi o idee bună să dăm cuvântul reprezentantului Digi Sanco, domnul Mico, să își spună părerea cu privire la intervențiile colegilor noștri. Vă rog. Uh, Mulțumesc, uh, da, stimați membri, dați-mi voie să clarific că efortul este să trecem de la patru directive la un regulament. Dar asta nu uh, afectează principiile de bază. Nu există o schimbare de abordare la, în niciuna dintre aceste texte. Și dacă se schimbă ceva, este mai multă protecție pentru micile rase bovine. Deci nu este adevărat că protecția va scădea, pentru că lucrurile rămân cum s-a prevăzut în regulamentul anterior. Referitor la comentariile referitoare la complexitatea propunerii. Dați-mi voie să explic. Înainte am avut aveam patru directive, însă acestea au fost implementate în mod diferit în statele membre. Deci, complexitatea în realitate este foarte mare acum și există diferite interpretări în diferite state membre. De aceea trecem la un text cuprinzător și clar, care se va aplica la fel în toate statele membre și care va clarifica diferențele în interpretare a cadrului actual. Deci s-ar putea să fie un pic mai mult text, dar în realitate este mai simplu și este la fel pentru toate statele membre și cred că aceasta este valoarea adăugată a propunerii. Acest lucru uh, reflectă și multiple plângeri uh, pe care le-am avut referitoare la această diferență în implementare și în interpretarea textului în statele membre. Uh, referitor la întrebarea simplă, am un răspuns simplu. Nu are nimic de a face cu negocierile noastre cu Statele Unite referitor la TTIP. Ține doar de efortul nostru care a început în fostul mandat, uh, efortul de a simplifica achiul în domeniul sănătății animale. Pur și simplu pentru că aceste domenii evoluează, este unul dintre domeniile uh, Uh, care evoluează și are cea mai lungă, una dintre cele mai lungi istorii, uh, sunt uh, acte normative care uneori au 40 de ani, deci trebuie să fie actualizate, simplificate, astfel încât să fie mai ușor de urmărit pentru toată lumea. În ceea ce privește studiul de impact, Studiile de impact trebuie efectuate în cazul în care se schimbă principiile uh, legislației, când propunem ceva nou, însă noi reflectăm aceleași principii și le reunim într-un text unic. Este o situație care nu se va schimba în ceea ce privește impactul. Deci, din punctul meu de vedere, cu aceasta v-am răspuns la întrebări. propun să faceți o comparație cu cadrul juridic actual. Comparați ce este în textul propus și ce este în uh, textele în vigoare acum și veți vedea că principiile sunt aceleași. Mulțumesc! În regulă. Cu aceasta cred că ne-am calmat puțin. Uh, este vorba de o simplificare și regulile rămân aceleași. Uh, au fost patru directive, acum vom avea un regulament. Însă, întotdeauna există temeri într-o astfel de situație că s-ar putea să existe uh, încercări de a se introduce elemente suplimentare. Bineînțeles că vom analiza îndeaproape lucrurile. Menținerea raselor uh, rare este foarte, de bovine este foarte importantă și din punct de vedere al geneticii. Este ceva foarte important pentru regiunile noastre de asemenea. Putem trece acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, care este în legătură cu acest punct. Este vorba de referințe la legislația zootehnică. Propunerea are ca scop eliminarea referințelor uh, la legislație zootehnică din textul uh, directivei Consiliului 89608, la fel ca și din 90.425 și 91.496. Propunerea este una pur tehnică și este o consecință directă a propunerii Comisiei pentru un regulament referitor la uh, controle oficiale. Un aviz uh, pentru care a fost raportor doamna Brita Reimers. Parlamentul a adoptat un acord în primă lectură pe 15 aprilie 2014 și așteaptă poziția Consiliului după prima lectură. Voi da acum reprezentanților Comisiei cuvântul sau nu este necesar? Uh, ba da, vă rog, comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Deja uh, am acoperit acest lucru în introducerea mea uh, anterioară. Este o chestiune tehnică uh, necesară pentru a menține certitudinea juridică pentru perioada în care uh, se accept, se adoptă acest uh, pentru până când se va uh, adopta uh, actul normativ referitor la uh, controlele oficiale. Este o, uh, ceva pentru perioada de tranziție. Vă mulțumesc foarte mult. După aceste explicații, putem uh, încheia acest punct și putem trece la ultimul punct pe care trebuie să-l discutăm înainte să ne întâlnim cu ministrul italian. Este vorba de clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și echideelor crescute și reproduse în scopuri agricole. Propunerea pentru directivă referitoare la clonare are ca scop suspendarea tehnicii de clonare pentru anumite specii în Uniunea Europeană, precum și punerea pe piață a clonelor și a uh, embrionilor clonați. Obiective, obiectivul acestei propuneri este bazat pe articolul 43.2 din uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene uh, și este acela de a asigura uh, condiții uniforme și de producție pentru fermieri, protejând în același timp sănătatea și bunăstarea animalelor. De asemenea, ca justificare, avem uh, bunăstarea animalelor și, uh, animalelor și problemele baza, legate de asta, bazate pe articolul 13 al tratatului. În ultimul mandat, propunerea legislativă referitoare la uh, noile alimente, care se referea la alimente derivate din animale clonate, nu a putut fi adoptată. În, chiar în etapa, nici chiar în etapa de conciliere vi, uh, viziunile Parlamentului și Consiliului nu au fost suficient de apropiate pentru a se ajunge la, o, um, la un text comun. Uh, Comisia a venit așadar cu noi propuneri, separând uh, problema clonării de uh, o nouă propunere referitoare la noile alimente și recomand să ținem cont de această um, istorie când analizăm noua propunere a Comisiei aceasta reflectă dorința uh, deputaților din fostul mandat. De asemenea, avem un conflict de competență cu Comisia pentru Mediu, care a uh, obiectat față de atribuirea acestui dosar Comisiei Agri. Înainte să dau cuvântul uh, Comisiei, sugerez să discutăm în același timp propunerea uh, care are legătură cu cea de la punctul 11 și anume cea referitoare la introducere pe piața alimentelor provenite de la animale rezultate din clonare. Deci uh, propun să discutăm cele două, deci punctul 11 și punctul 12 împreună. Înainte să dau cuvântul comisiei, aș dori să spun că vom propune Comisiei Envi să separăm poate aceste două avize între noi. Poate că primul, care este foarte aproape de Comisia Agri și este foarte importantă pentru Comisia noastră, pentru că ține de uh, chestiunea reproducerii, să fie, ocup- să fie uh, de uh, resortul nostru, iar al doilea, care se referă la introducerea pe piață a alimentelor provenite din uh, animale clonate, ceva ce ține mai degrabă de securitatea, uh, de sănătatea publică și siguranța alimentelor, să, să, fie, să țină de Comisia Envi. Este un scenariu de compromis, încă nu am obținut o reacție, dar este propunerea noastră. Am să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ați uh, sugerat să discutăm împreună aceste două puncte. Ele sunt foarte strâns legate, chiar dacă se bazează pe articole diferite din tratat. Comisia propune două directiva, una bazată pe articolul 43 din tratat, care a propus interzicerea folosirii tehnicii clonării în Uniunea Europeană pentru scopuri agricole și interzice importul de animale clonate, de, de produse clonate din, din exterior. A doua propunere uh, interzice punerea pe piață oricărui aliment care provine din clonare. Doresc să clarific că ceea ce nu este acoperit din, uh, în aceste uh, propuneri este clonarea pentru alte scopuri, pentru, uh, în scopuri medicale, cercetare uh, sau pentru scopuri de agrement. Deci este vorba numai de clonare pentru uh, producție alimentară. Referitor la ceea ce a spus președintele, eh, privitor la separarea celor două elemente, nu se bazează în principiu pe securitatea alimentară. Re, eh, motivele pentru interdicția eh, tehnicii clonării și alimentelor provenite din clonare se bazează pe uh, uh, îngrijorările uh, îngrijorările uh, autorităților europene în care au spus că clonarea este o problemă de bunăstare animală. Eurobarometrul spune foarte clar că cetățenii sunt în mod strict împotriva clonării și, de asemenea, am uh, văzut asta și în uh, fosta discuție referitoare la alimentele noi. Și cred că a fost o idee bună să discutăm lucrurile separat acum. Propunerea este așadar foarte simplă, bazată pe o uh, definiție clarificată a ceea ce este un aliment provenit din clonare și ceea ce este tehnica clonării. Comisia propune interzicerea clonării Uh, dar și a importului um, de animale clonate și să interzică punerea pe piață oricărui aliment provenit din animale clonate. Dziękujemy za informację ze strony Komisji. Mulțumesc pentru această informație. Dăm cuvântul membrilor. Mai întâi, doamna Iuzo. Mulțumesc foarte mult. Am cerut să iau cuvântul pentru că am fost uh, raportor din umbră la Comisia Envi pe acest subiect și pe alimente care uh, includ uh, carne de la animale clonate. Am putea să o, să, să o interzicem această carne sau nu, dar asta va depinde numai de decizia puterilor legislative și, prin urmare, a acestui Parlament. Oricum, ce trebuie să putem face este să identificăm și să trasăm toate animalele care uh, provin din animale clonate, de la o generație la alta. Nu putem cere ca fermierii să facă asta, mai întâi pentru că este practic imposibil dacă ne gândim câtă muncă este implicată în asta și apoi cine o să verifice că lucrurile se fac corect. De aceea, Consiliul și Comisia nu reușesc să ajungă la un acord. Eu personal sunt uh, în favoarea uh, poziției Comisiei. Dacă nu vrem uh, animale uh, clonate în Europa, haideți să mergem pe acest pe această abordare, însă va dura foarte mult uh, dezbaterea și nu cred că are niciun rost. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare. Câte persoane doresc să ia cuvântul? ca să putem împărți timpul. Pentru a încheia înainte de 11.30, pentru că la 11.30 ne întâlnim cu ministrul uh, italian al agriculturii. Așadar, vă rog să arătați, să ridicați mâna câți doriți să luați cuvântul. Așadar, două, trei minute de fiecare. Domnul uh, Hausling. Äh, domnule președinte. Compromisul cu uh, Comisia Envi, cred că am putea reuși să uh, ne împărțim competențele. Dar din punctul de vedere agrar, trebuie să spunem că uh, tehnica clonării ne pune întrebarea în care direcție se, în ce direcție evoluează crescutul animalelor la noi. Și nu numai trebuie să o respingem pentru că cetățenii nu o vor, dar nu avem nevoie de această clonare pentru a creșterea animalelor. Să vorbi despre negocieri între Consiliu, Parlament și, Comisiu și Comisie și ce a făcut ca ele să eșueze. Era vorba de etichetare, nu numai de animale pentru uh, era vorba de etichetarea nu numai a produselor provenite de la animale clonate, pentru că era clar că acestea nu urmau să fie uh, puse pe piață, ci prima generație uh, provenită din animale clonate. Aceasta era problema și a, uh, despre asta trebuie să fie vorba și la importuri și trebuie discutat acest lucru și cu Statele Unite, uh, Statele Unite uh, în contextul uh, acordului de liber schimb. Statele Unite nu au niciun fel de etichetare în acest sens și atâta timp uh, cât uh, nu reglementăm acest lucru, este posibil să intre pe piață europeană uh, produse provenite de la animale clonate poate, sau poate de la prima generație provenite din animale clonate sau material germinativ provenit de la animale clonate. Deci trebuie să ne asigurăm că nu stimulăm prin importuri uh, tehnologii pe care le respingem în interiorul uh, Uniunii Europene există diferite motive pentru a respinge această tehnologie, protecția animalelor, dar și altele. Nu este vorba numai despre animalul clonat în sine, ci de generația de după, care trebuie să fie etichetată uh, și care trebuie să fie respinsă. Nu avem nevoie de asta, nu există motive bune pentru asta și ar trebui să spunem foarte clar că agricultura și consumatorul european resping această tehnică. Mulțumesc foarte mult. Cred că foarte bine știe Comisia acest lucru și n-aș judeca atât de aspru Comisia. Dar mulțumesc pentru declarație și acum are cuvântul domnul Andrew. Domnul Andriu, uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur propune, afirmațiilor uh, doamnei Răzlin. Uh, se precizează că propunerile comisiei și regulamentul propus de comisie sunt total insuficiente dincolo de toate afirmațiile care s-au făcut, pentru că se poate interzice în orice moment uh, uh, alimentele, alimentele rezultate dintr-un animal clonat sau cele uh, rezultate dintr-un import. Însă nu se prevede, și trebuie precizat acest lucru, niciun fel de etichetare și niciun fel de trasabilitate a materialului germinativ, reproductiv, al descendenților de primă generație și nu vizează, nici uh, trasabilitatea pentru, animalele, pentru alimentele mă scuzați, uh, rezultate din animale clonate. Deci, dincolo de o uh, exprimare globală a refuzului și a principiului, cred că trebuie să fim mult mai preciși și mai detaliați pe aceste aspecte Așadar, propunerile comisiei sunt dificil de acceptat uh, dacă putem spune că sunt acceptate, că pot, putem spune că sunt într-o oarecare măsură acceptabile. Dziękuję. Proszę pana posła Dorfmana. Panie pośle, bardzo proszę. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câțiva ani s-a discutat acest subiect în cadrul regulamentului Novel Foods, Alimente Noi. Eu am fost raportor Um, și am reprezentat comisia noastră în comisia Envi, care avea competența pentru acest dosar. Și am pierdut uh, nopți, uh, import, um, nopți prețioase din viață, negociind cu Consiliul până la șase dimineața și până la urmă negocierile au eșuat. Era vorba aici despre descendenți, acesta era cheia, descendenții din animale clonate și era clar că uh, în Europa nu numai că nu vrem animale clonate, ă, consumatorii nu vor, dar nici agricultura nu are nevoie de aceste animale clonate. Nu există niciun motiv sau niciun fel de necesitate de a clona animale, în niciun caz pentru a um, produce carne, pentru că tehnica este prea scumpă ă, dar nici măcar pentru ă, producția de material germinativ. Cel mai important lucru este însă problema descendenților și sunt de acord cu Martin Heusling, cu toate că uh, nu cred că trebuie să reducem totul la TTIP. Um, importăm foarte multă carne din America de Nord, dar și din America de Sud și uh, etichetarea descendenților este pur și simplu imposibilă. Nu este vorba de faptul că mama ar fi clonată, ci este vorba de faptul că tatăl este clonat. Deci că se folosește spermă de la animale uh, clonate. Acest lucru nu poate fi uh, dovedit uh, științific pentru că uh, ADN-ul este exact acela cu, uh, același cu cel al animalului care a fost clonat. Cred că avem o majoritate din, în rândul tuturor uh, grupurilor uh, pentru a ne opune acestui, uh, acestor produse, dar problema este cum uh, abordăm descendenții și până la care de, uh, generație uh, mergem. Pentru că de la un anumit uh, punct încolo ne dăm seama că lucrurile nu mai pot fi trasabile și doved, nu mai pot fi dovedite. pana Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Lezon. Domnul Lezon. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că colegul Eduard și colegul Eduard Fernan că refuzând trasabilitatea descendenților uh, animalelor clonate, de fapt acest text este un cadou făcut statelor care au recurs masiv la clonare și mă refer evident la Statele Unite și uh, în vederea uh, tratatului viitor ei vor putea să-și exporte la noi aceste animale fără să fie deranjați de nimeni. Și cred că asta e foarte grav pentru că această uh, problema alimentelor uh, rezultate din animale clonate se adaugă uh, problemei etichetajului în cazul alimentelor din descendenții animalelor uh, clonate. Aceasta duce la o slăbire a regulilor și la o întărire a acestui comerț și mi se pare scandalos. După cum știți, clonarea uh, pune uh, probleme mai întâi de ordin uh, sanitar veterinar, pentru că există un risc crescut de epidemii și o a doua mare problemă este cea legată de diversitatea genetică, care riscă să se reducă și mai mult. Și asta vreau să spun. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Miller. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Miller. Domnule președinte, în general salut faptul că, propunerea, că Comisia vine cu o propunere pentru a interzice clonarea în Europa uh, și importul astfel, unor astfel de produse. Însă, antevorbitorii mei au arătat care sunt slăbiciunile și uh, scopul nostru este să, uh, com să compensăm aceste lipsuri pentru că protecția animalelor este una foarte importantă pentru noi și uh, până la urmă este uh, foarte dificil de dovedit, fie că importăm carne uh, provenite de la animale hrănite cu hormoni sau carne de la animale clonate. Mă bucur că uh, există această propunere separată și nu în cazul uh, și nu este integrată în regulamentul pentru alimente noi. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu poseł, poseł Hazakamp. Mulțumesc acum doamna Hasaka. Mulțumesc. Uh, e îngrijorător ce se întâmplă aici. Avem două directive diferite și uh, sunt tot felul de uh, tipuri de animale și de produse provenite de animale care nu vor fi acoperite de niciuna dintre directive. Există o interdicție, o interdicție asupra diferitelor tipuri de animale, fie că e vorba de cai, de cabaline, de ovine bovine și sigur e valabilă doar pentru agricultură, nu se aplică nicăieri în altă parte și există o serie de produse care nu vor fi acoperite de niciuna dintre directive. De exemplu, vânzarea de spermă, animale donatoare. Deci e vorba uh, de animale vii și animale sacrificate și prin urmare aceste produse pot fi importate și asta cred că ne face să ne îngrijorăm. Este o cauză de îngrijorare. Uh, nu se va face etichetare corectă, nu, acest lucru nu respectă concluziile Comisiei Envi pe acest subiect. Dacă vreți să uh, vedem că nu, să spunem că nu vrem niciun fel de produse din animale clonate sau din descendenți de animale clonate în Europa, atunci trebuie să avem reguli mult mai clare și nu cu legislație simbolică ca acesta. Există probleme foarte serioase de bunăstare animală, nu doar pentru animalele clonate, ci și pentru mamele surogat și așa mai departe. Există probleme uriașe. Nu putem accepta aceste propuneri. E vorba de legislație simbolică și nu merită pur și simplu. Dziękuję pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Flanagan. Domnule Flanagan. când acest, ce numiți, organizația aceasta a ce a fost creată, eu am crezut că e în beneficiul oamenilor și nu pentru lăcomie, nu în beneficiul lăcomiei. Se spune aici că consumatorii nu-l vor, fermierii n-au nevoie și atunci n-ar trebui să existe. Deci cine va beneficia? Tot auzim de noi tehnologii care o să ne ajute să hrănim Uh, oamenii. Dacă am uh, încetat să mai bombardăm uh, străzile pe care mâncarea trebuie să ajungă la oameni, poate că ar fi un lucru bun. Deci, încă o dată, e vorba de marile afaceri, de nevoia lor de a controla fluxurile alimentare. Noi nu avem nevoie de așa ceva. În Irlanda, asta va crea o problemă de piață. E o idee stupidă și anume să obținem un preț mondial de piață. De unde vin eu, noi avem nevoie de o nișă. Și dacă Eurobarometru spune că noi nu vrem acest lucru, poate oamenii au dreptate sau nu, dar trebuie să le vindem această chestiune. Și dacă ei nu vor produsul, trebuie să-i ascultăm. Dacă oamenii nu-l vor, atunci să nu-l mai oferim. Dacă Uniunea Europeană, dacă Uniunea Europeană îi pasă de oameni. Bardzo dziękuję. Proszę de la głosu pana posła Jakowicza. Mulțumesc, domnul Iacovici. Ia, domnul Iacovici. Doamnelor, domnilor, sunt împotriva clonării animalelor, uh, mai întâi pentru binele lor și uh, sunt împotriva ideii de a utiliza carnea de, de la aceste animale. Sunt un realist și cred că lucrurile vor merge în acest sens. Cred că Europa are un sistem foarte bun de control al originii și calității Uh, produselor, în ce privește sistemul de etichetare al produselor alimentare. Deci, cred că minimul pe care trebuie să-l uh, dăm în ce privește asigurarea producătorilor este un uh, bun sistem de marcaj. Nu știu, să dăm un cod de culori, asta ar fi cel mai simplu, ca uh, omul să vadă când cumpără că e vorba de carne clonată sau să facem într-un mod mai radical, așa cum e pe pachetele de țigări. Eu pentru asta aș opta, pentru astfel de soluție. Așadar, să avem un astfel de etichetaj pe pachetele de carne care conțin carne de animale clonate, deci în toate magazinele să, unde se vând produse alimentare pe baza, uh, bazate pe carne clonată. Iată, așadar, să etichetăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Petir. Doamna Petir. Intervenție fără microfon. Sunt complet împotriva utilizării produselor alimentare clonate pe piața noastră, pentru că uh, estimez că problema rezolvării uh, foamete, uh, eradicării foamete nu e o problemă Uh, politică și aici în Parlament noi trebuie să luăm decizii adaptate. În ce privește clonarea animalelor, uh, nu facem altceva decât să punem și mai în pericol uh, producția noastră agricolă, crescătorii noștri agricoli, crescătorii noștri de animale, care reușesc să producă, dar nu mai reușesc să vândă și nu știu de ce am folosim metode atât de non-etice când e vorba de animale vii și de o concurență atât de puternică care li se face producătorilor și crescătorilor noștri. Și știu că mă uimește că faptul că Comisia face excepții, pentru că clonarea nu ne ajută la păstrarea uh, uh soiurilor autohtone, raselor autohtone, eu am propus uh, în cadrul acestei comisii să se facă un studiu care să ne ajute să vedem în ce măsură statele membre și-au creat propriile bănci genetice și ce putem face ca instituție europeană cu ajutorul bugetului nostru pentru a păstra uh, rasele autohtone prin crearea acestor bănci naționale de bănci genetice naționale. Pan poseł Des, jeśli ktoś chce zabrać głos, to jeszcze mamy czas. To bardzo proszę. Mai vrea cineva să intervină, fiindcă avem timp pentru intervenții. Domnul Posel. Mulțumesc, domnule președinte. De mai multe ori am discutat acest lucru în trecut și cred că în rândul tuturor grupurilor suntem de acord că suntem împotriva clonării. Eu timp de 40 de ani am fost crescător de bovine și am avut uh, animale de foarte bună calitate. Nu văd de ce am avea nevoie de clonare. Am avut uh, po posibilitatea transferului de un embrion, care este o altă tehnică și care nu are aceste probleme etice. Și am obținut aceste animale de foarte bună calitate uh, care au făcut să nu fie necesară clonarea. Nu îi înțeleg pe americani. Există posibilitatea la animale să constați uh, cât se poate de repede uh, dacă animalul este bun pentru reproducție sau nu, nu mai trebuie să uh, crești 40 de uh, uh, animale, 40 de tauri pentru a ști dacă, pentru a avea unul Uh, bun pentru reproducție. Se poate constata cât se poate de repede și probabilitatea este de, sau au, um, ne putem baza pe aceste informații în proporție de 85-95%, deci se poate constata cât se poate de repede dacă animalul este bun pentru reproducere sau nu. Nu ar trebui să permitem ca aceste animale să fie importate la noi. Problema este nu știu exact când uh, s-a întâmplat acest lucru, că în America uh, s-a început cu clonarea poate acum 10 ani și 10 uh, ani mai târziu nu putem ști dacă animalele de acum provin de la animale clonate sau nu. De aceea, în acordul de liber schimb cu americanii, eu sunt pentru, uh, crearea, pentru semnarea unui astfel de acord, însă trebuie să prevedem condiții astfel încât americanii să eticheteze uh, animalele provenite de la animale clonate, astfel încât să știm uh, dacă este cazul. Trebuie ca noi să facem propuneri astfel încât pentru viitor să avem uh, prevederi clare uh, și cât se poate de inechivoce. Mulțumesc. Doamna Sandra. Eu uh, brevemente parașuma... Foarte scurt vreau să intervin. Vreau să mă alătur tuturor colegilor care s-au pronunțat deja împotriva clonării. Aș vrea însă să mai adaug două aspecte. Cred că interzicerea totală este importantă. Trebuie să avem toleranță zero pentru viitoarele generații de animale clonate. E foarte important acest lucru. Și în plus, aceste tehnici includ sau presupun un nivel de independență uh, de care nu pot da dovadă micii agricultori care vor fi forțați să dispară. Ce trebuie să facem este să consolidăm agricultura durabilă cu respectarea mediului și a bunăstării animale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Moi. Europa trebuie să facă tot ce îi stă în putere pentru a proteja biodiversitatea Europei, biodiversitatea animală și să nu facem cadouri pentru producția deja destul de intensă cu animale clonate care se desfășoară în China și în America, fiindcă acest lucru nu va duce decât la scăderea calității în Europa, lucru care va avea un impact negativ asupra agricultorilor noștri. Mulțumim. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină în această rundă, așa că poate ar fi o idee bună să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebările și intervențiile colegilor noștri și să ne ofere informații suplimentare dacă există. Thank you very much, Mr. Chair, distinguished members. Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați uh, deputați. După cum uh, ne și așteptam, subiectul este unul delicat și foarte important. Am avut privilegiul să particip la trialog și data trecută, deci am fost martorul unor discuții similare. Dați-mi voie să clarific uh, unele elemente și să adaug câteva detalii. Voi începe cu ceva ce a fost menționat deja de mai mulți dintre dumneavoastră. Clonarea nu este o modificare genetică, deci nu poate fi identificată printr-o testare a individului. Este ceva foarte important, pentru că nu avem o metodă obje obje obiectivă de control uh, singurul mod de a uh, ști acest lucru este prin documente, prin trasabilitate bazată pe înregistrare. Acest lucru este foarte uh, important când vorbim despre etichetarea clonelor și uh, etichetarea generațiilor următoare, a treia, a cincea, oricare ar fi. Este practic imposibil să se uh, verifice acest lucru la generațiile ulterioare. Și dacă insistați să se creeze un sistem pentru a urmări următoarele generații, se va crea o mașină birocratică ce va costa foarte mulți bani. Aș dori să vă avertizez în acest sens. Am discutat aceste lucruri, am evaluat aceste lucruri și am ajuns la concluzia că costurile și nu este vorba numai de costuri pentru um, um, crescătorii americani care um, cresc clone. Așa s-a uh, perceput acest lucru. Nu, va, vor fi costuri și pentru fermierii europeni care vor trebui să do- dovedească pe același sistem că nu au animale clonate, plătind pentru înregistrare uh, și trasabilitate pentru a treia, cincea generație pentru vitele lor. Uh, accept și știu că avem un sistem de etichetare foarte eficient pentru uh, bovine în Uniunea Europeană, nu este valabil pentru celelalte animale, dar a, această propunere ar duce la costuri enorme suplimentare. Formal este posibil, dar la fața locului este imposibil de controlat, pentru că nu se poate controla acest lucru prin uh, analize sau testare, testare genetică, de exemplu. Însă, reflectăm și spun uh, acest lucru foarte clar. Am auzit uh, în discuție, de exemplu, că vom mânca uh, carne de la clone, se va importa carne clonată. Nu, exact asta interzice propunerea, importarea clonelor și importarea alimentelor pe bază de animale clonate. Vă rog să faceți însă o distinție. Mâncarea nu poate fi clonată. Numai animalul poate fi clonat și alimentele provin poate de la un animal clonat. Deci alimente clonate nu există. Când am discutat acest subiect data trecută în Comisia de Mediu, într-adevăr s-a vorbit despre etichetarea descendenților eh, următoarelor generații. Însă s-au menționat costurile și Comisia de Mediu nu a fost convinsă că costurile sunt atât de ridicate. Deci decizia a fost ca acestea să fie analizate în detaliu înainte de a se continua cu acest dosar. Evaluarea pe care am făcut-o înainte de a uh, face această propunere arată că costurile sunt excesive, însă colegiul a decis că ar fi mai bine și pentru discuția dumneavoastră să aveți la dispoziție o analiză detaliată, care este pe cale să fie făcută și urmează să fie uh, gata la, în câteva luni. Vom avea așadar uh, cifre uh, clare referitoare la costurile suplimentare. Aș dori să mai spun că atunci când vorbiți despre posibile derogări. Vă rog să înțelegeți foarte clar despre ce este vorba. Nu există derogări pentru clone care ar avea de-a face cu uh, agricultura și cu producția alimentară. Derogările existente țin de știință, medicină și uh, pentru salvarea uh, genotipurilor celor mai rare. Este o posibilitate, de exemplu, dacă avem un ultim animal dintr-un anume genotip, dacă nu avem o altă cale. Nu ar fi o uh, mișcare bună să nu permitem evoluții în acest domeniu de niciun tip, mai ales că încercăm să căutăm uh, noi medicamente și uh, dispozitive medicale în, cal, domeniu în care uh, clonarea ar putea, nu spun că așa este, dar ar putea să joace un rol semnificativ. Așadar, interdicția este referitoare la domeniul alimentar. S-a vorbit de asemenea despre o posibilă dependență a fermierilor și am auzit uh, și uh, ceva referitor la subiectul meu preferat, și anume animal, um, materialul de reproducție. Și dacă cineva uh, face apel la clonare, clonarea pentru uh, acum și pentru mult timp de acum, de acum încolo va rămâne o procedură foarte scumpă. Depinde de investiții foarte mari. Și, în mod clar, nu se creează niciun fel de dependență în uh, avalul uh, lanțului. Deci dacă nu importăm clone și nu permitem tehnica clonării, niciun fermier nu poate să fie dependent în niciun fel de tehnica clonării în Uniunea Europeană, vă asigur. Deci nu există presiunea de a folosi clone, s-ar putea să existe o discuție referitoare la dacă cineva dorește să cloneze, noi spunem clar nu în uh, Uniunea Europeană. Aceasta este reacția mea la comentariile dumneavoastră. Știu că discuția va continua și va fi complicată, dar cred că trebuie să discutăm la un nivel foarte factual, pentru că vorbim despre costuri enorme, un aparat birocratic enorm și pentru uh, fermierii europeni și pentru cei din domeniul agroalimentar uh, din Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! pentru aceste informații suplimentare și pentru răspunsurile acordate. Cred că putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi pentru astăzi. Sunt convins că vom reveni la acest subiect cu alte ocazii în comisia noastră, dar și în reuniunile noastre sau în întâlnirile noastre cu uh, electoratul nostru. După cum am spus, a fost ultima intervenție la acest punct pentru astăzi. Cred că putem să luăm o pauză de 5 minute până îl așteptăm pe ministrul italian al agriculturii, care reprezintă președinția. Așadar, am să vă rog să nu plecați prea departe, astfel încât să îi putem ura bun venit și să îi ascultăm intervenția. Cinci minute, așadar, de pauză. Și sper că putem relua la timp, poate chiar înainte. Castro? Uh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, social, social democrat. Yes. Okay. And. Uh, coordinators Państwa, rzadko tak głośno stukam, ale... Domnilor și domnilor, nu îmi stă în obicei să folosesc șocanelul pentru a vă atrage atenția, dar oaspetele nostru a sosit. Eu urăm bun venit. domnul Maurizio Martina, ministrul italian al agriculturii, alimentației și civilculturii, reprezentantul președinției italiene a Consiliului. care conduce întâlnirea Consiliului de Miniștri pentru Agricultură. Domnia sa mai fost la noi acum un an când a prezentat expoziția universală care va avea loc anul viitor în Milano și astăzi sunt sigur că ne va oferi cele mai noi informații cu privire la pregătirea acestui eveniment așa de important. Sper de asemenea că ne va oferi informații cu privire la planurile și prioritățile președinției italiene, dat fiind că traversăm acum o perioadă specială, dificilă, se formează noua Comisie Europeană în această dimineață, pe durata întâlnirii și discuțiilor noastre, am felicitat Italia pentru că noul înalt reprezentant este un coleg de-al dumneavoastră care reprezintă același guvern și cred că în acest moment extrem de dificil cu embargoul și cu discuțiile foarte importante care se poartă cu privire la comerțul internațional și noile norme în dialogul cu Statele Unite și cu alte țări, e foarte important să vă cunoaștem intențiile. Știm foarte bine că situația din Europa este influențată de ce se întâmplă în rest în lume. E o mare plăcere să vă avem alături de noi. Aveți cuvântul. Grazie tutti. Mulțumesc tuturor. Bună ziua. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri al comisi- ai comisiei. Întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți să prezint programul de lucru al președinției italiene. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc pentru că această întâlnire ne permite să inițiem un prim dialog important referitor la subiectele pe care le vom discuta și le vom analiza începând cu următoarele zile. Activitatea comisiei dumneavoastră este esențială pentru Consiliu și vrem să inițiem cât mai repede o discuție intensă și detaliată pe toate dosarele relevante. Din experiență știm că atunci când instituțiile europene colaborează în mod armonios și eficient, rezultatele sunt la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni. De exemplu, avem uh, recenta reformă PAC. Sub mandatul anterior, aceasta a fost finalizată după eforturi făcute la nivel înalt uh, în cadrul colaborării între instituțiile comunitare. Și aș vrea să mulțumesc încă o dată domnului Paolo de Castro pentru ceea ce a făcut și în acest domeniu și pe celelalte dosare. O să prezint acum punctele esențiale ale programului de lucru al președinției italiene pentru domeniul agriculturii. Este un program la care am început deja să lucrăm din luna iulie acestui an. Pentru început, așa cum am spus, reforma PAC a reprezentat un pas important înainte pentru Parlament, Consiliu și Comisie. Acum trebuie să continuăm și să definim clar dispozițiile decisive necesare pentru a finaliza această reformă și mă refer în primul rând în mod special la actele delegate care sunt prevăzute în tratatul de la Lisabona. Intenția noastră este să finalizăm examinarea acestor acte în următoarele săptămâni la Consiliu nu există probleme speciale în acest sens și sperăm să putem ajunge la o adoptare cât mai repede. Există o serie de dosare în uh, studiu în Consiliu pe care vor începe și discuțiile cu dumneavoastră, printre care trebuie menționată propunerea de regulament privind reforma agriculturii biologice. Este un dosar extrem de important acesta și extrem de sensibil pentru toate statele membre. Agricultura biologică este un domeniu de importanță strategică din ce în ce mai intensă pentru viitorul întregii agriculturi europene. Și de aceea este foarte important să inițiem o discuție intensă și detaliată între, discuțiile europene, între instituțiile europene pentru a ne asigura că se obțin cele mai bune rezultate posibile în toate direcțiile. După cum știți, după prezentarea propunerii din partea Comisiei, în Consiliu, la nivel tehnic, s-a făcut deja o s-a examinat deja cam două treimi din regulament și în Consiliul din iulie, primul pe care l-am condus noi, miniștrii au avut ocazia să își prezinte poziția preliminară în cadrul unei dezbateri politice referitoare la principalele aspecte din text. Este vorba de un proces de revizuire al uh, legislației și de aceea, pe durata discuțiilor, s-au făcut observații critice cu privire la anumite aspecte din propunere. Cu ajutorul dumneavoastră vom face tot ce ne stă în putere pentru a încerca să găsim uh, o poziție comună care să ajute la evoluția dosarului. Dacă evoluția discuțiilor pe acest uh, dosar ne va permite, am putea să ajungem chiar la un text de compromis din partea președinției. Un alt dosar extrem de important are legătură cu revizuirea regimului sau schemelor de ajutor pentru distribuirea fructelor, fructelor și laptelui în școli. Aici vom continua eforturile făcute de președinția Elena. După cum știți deja, Consiliul și-a exprimat mari rezervări în ceea ce privește temeiul juridic al propunerii Comisiei. Intenția noastră este să continuăm să discutăm propunerea, să ducem lucrurile mai departe și în acest sens am stabilit o serie de întâlniri în cadrul CSA, al grupurilor de lucru CSA. Pe acest dosar vom face eforturile maxime pentru a garanta uh, cea mai bună funcționare posibilă pentru acest sistem, pentru cetățenii europeni. Trebuie să încercăm să apropiem cetățenii de domeniul agriculturii cu uh, speranța îmbunătățirii lor în domeniul sănătății animale în acest domeniu, este important să începem să discutăm și cu dumneavoastră în următoarele luni cât mai eficient și mai structurat posibil. Obiectivul nostru fiind să avem o abordare generală care pe viitor să permită accelerarea discuțiilor și atingerea unei soluții de compromis între instituții pentru a ajunge la o adoptare rapidă a textului. Un alt subiect important are legătură cu viitorul sectorului produselor lactate. După cum știți, există discuții la toate nivelurile în acest domeniu între instituții, discuții care au început cu ceva timp în urmă. În luna iunie, Comisia a prezentat raportul privind situația în acest domeniu și privind pachetul lapte. Consiliul a avut discuții, s-a discutat uh, raportul respectiv, pentru că suntem conștienți de importanța și sensibilitatea subiectului acesta. Sectorul produselor lactate este un sector esențial, primordial. Reforma PAC și reforma pachetului lapte au adus elemente noi care să ofere un răspuns la criza de pe piață și care să îmbunătățească funcționarea întregului lanț de aprovizionare în domeniul laptelui. Președinția însă este conștientă de faptul că subiectul este unul foarte sensibil, având în vedere că regimul cotelor va înceta de anul viitor. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația. Un alt subiect relevant pentru noi are legătură cu siguranța alimentară, un subiect mult mai complex, atât din perspectiva existenței produselor alimentare adecvate, cât și din perspectiva distribuirii corecte acestora și trebuie de asemenea să vedem și care este situația materiilor prime agricole. Vorbim aici de niște subiecte globale care sunt deja în discuție de mult timp la toate nivelurile în întreaga lume. Este o provocare geopolitică a viitorului nostru și întreaga Uniune Europeană trebuie să joace un rol cheie, de prim plan aici. Este un subiect geopolitic uh, enorm care va fi abordat în următoarele săptămâni, în următoarele luni, cu foarte mare atenție. Acest subiect va fi și esența expoziției universale de la Milano din 2015, care are titlul Să hrănim planeta energie pentru viață sectorul agroalimentar al întregii Uniuni Europene va reprezenta, așa cum ne spunea domnul președinte, o foarte bună platformă pentru a stimula uh, legăturile dintre sau discuțiile dintre Europa și restul lumii pe un subiect așa de relevant. Vom discuta despre provocările actuale și viitoare cu care se confruntă și se va confrunta Uniunea. Președinția italiană intenționează să pună acest subiect în centrul dezbaterilor politice europene și acesta este motivul pentru care ne-am hotărât să ne concentrăm pe siguranța alimentară în cadrul discuțiilor ce vor avea loc în uh, reuniunea informală a Consiliului de Miniștri pentru Agricultură la finele acestei luni în Milano. Având în vedere discuțiile care vor avea loc, vom uh, introduce acolo și aspecte care țin de negocierile comerciale în vigoare, în care agricultura joacă un rol foarte important. Acesta este motivul pentru care, după părerea noastră, este important să urmărim îndeaproape evoluția acordurilor internaționale. Mă gândesc la agenda post-Bali, de exemplu, dar și discuțiile bilaterale sunt relevante și vom actualiza și discuțiile în cadrul Consiliului în ceea ce privește evoluția negocierilor de liber schimb uh, încheiate sau în curs de discuție și aici mă refer la cele cu Statele Unite, cu Canada, cu statele asiatice, cele din Africa și din America de Sud. În centrul dezbaterii noastre se va afla impactul și repercursiunile pe care uh, aceste negocieri le pot avea asupra sectorului agricol european și vom discuta și despre necesitatea unui sistem de reciprocitate pe care să se bazeze aceste acorduri, adică sistemul european al indicațiilor geografice să fie la rândul său recunoscut. În acest context, intenția noastră este să avem un dialog constructiv cu comisia dumneavoastră. Alte două subiecte care ilustrează viziunea strategică în ceea ce privește sectorul agricol, căreia președinția italiană dorește să-i acorde o mare prioritate, sunt reprezentate de revizuirea strategiei UE 2020 și uh, strategia pentru climă și energie 2030. În ceea ce privește clima în domeniul agricol, vrem să inițiem o um, examinare a revizuirii strategiei pe termen, pe termen mediu 2020 care a fost începută de comisie în martie, în vederea implementării unei viziuni comune care să ne permită să elaborăm viitoare strategii și ne vom axa pe inovare în mod special și pe perspectivele în ceea ce privește ocuparea tinerilor agricultori. În cadrul Consiliului pentru Agricultură din octombrie vom aloca un spațiu special pentru acest subiect. În urma discuțiilor vor fi trase niște concluzii care vor fi discutate apoi în Consiliul pentru Afaceri Generale și va reprezenta contribuția la noua propunere a Comisiei care va fi prezentată în Consiliu în martie anul viitor. În ceea ce privește strategia pentru climă și energie 2030, suntem conștienți de importanța reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul agricol și contribuția pe care sectorul agricol o poate aduce pentru uh, a reduce acest nivel de gaze. Din acest motiv, Consiliul pentru Agricultură va uh, permite și discuții în octombrie pe acest subiect, discuții care vor fi apoi folosite pentru a alimenta discuțiile ce vor avea loc în Consiliul de Mediu și Energie, care, au, care sunt principalele responsabile în ceea ce privește pregătirea deciziei Consiliului European de la finele lui octombrie. Ne dorim de asemenea să Colaborăm cu toate comisiile relevante din Parlamentul European pentru a contribui în deplinirea acestor obiective. Există și alte dosare importante care vor fi discutate pe durata președinției italiene și în cadrul Consiliului. Mă refer la propunerea de regulament privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare pentru plante și la pachetul privind legislația din domeniul zootehnic. Vorbim despre dosare strategice importante care vizează simplificarea cadrului juridic și reducerea poverilor inutile. De asemenea, consolidarea competitivității companiilor europene. Din aceste perspective vom examina cu mare interes amendamentele ce vor fi adoptate în Parlamentul European și suntem siguri că vom avea negocieri fructuoase și constructive cu dumneavoastră. În ceea ce privește propunerea de regulament referitoare la măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare pentru plante și pachetul privind legislația în domeniul zootehnic, vom discuta creșterea riscurilor în sector datorită Uh, difuziunii de organisme dăunătoare și altor aspecte negative care rezultă în urma schimbărilor climatice sau globalizării comerțului. Sunt introduse noi instrumente de evaluare a riscului fitosanitar și o mai mare supraveghere uh, la nivel uh, teritorial, precum și o mai bună capacitate de a interveni în mod țintit. Examinăm tehnic propunerea pe baza primei variante de text de compromis formulate de președinția Elena. În ceea ce privește pachetul privind legislația zootehnică și noua propunere de regulament, Comisia intenționează să structureze întreaga legislație zootehnică uh, și vertical și orizontal și se dorește introducerea de modificări la nivel organizațional pentru uh, a reduce nivelul reglementării publice, foarte importante în momentul de față pentru micile rase pe cale de dispariție. Intenționăm să finalizăm prima lectură a documentului propus pentru a putea ajuta evoluția acelui dosar și pentru a identifica posibilele puncte comune. În ceea ce privește cultivarea organismelor modificate genetic, în iunie, după cum știți, în Consiliul de Mediu s-a ajuns la un acord politic privind propunerea de modificare a directivei referitoare la eliminarea deliberată a organismelor modificate genetic în atmosferă. Propunerea permite statelor membre să limiteze sau să interzică în totalitate pe teritoriul uh, lor cultivarea de OMG-uri autorizate la nivel european. Dar trebuie să existe um, motive care nu țin de riscul de mediu sau sănătatea umană, care deja sunt prevăzute în legislația privind autorizarea. În acest acord există un echilibru între competențele Uniunii și competențele statelor membre, respectând principiul subsidiarității. Prin urmare, suntem siguri că procesul de negociere cu Parlamentul European pe care îl vom iniția în următoarele săptămâni ne va permite să ajungem la un acord până la finele anului acesta. Și în final dați-mi voie să subliniez un aspect foarte relevant, mai ales acum în aceste săptămâni. Mă refer în mod special la criza uh, Uh, fructelor sezoniere și la embargoul impus de Rusia asupra anumitor produse agroalimentare. Acestea sunt niște subiecte foarte importante și președinția italiană le-a acordat atenție imediat uh, împreună cu Comisia, care, după cum știm, a adoptat prin competențele delegate uh, o serie de aspecte pentru a ajuta pe cei afectați direct de această criză. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar Ciolo și personalului său pentru reacția rapidă, pentru întâlnirea și deschiderea de care au dat dovadă. Sigur că trebuie să mai lucrăm aici, dar în acest context reforma PAC ne-a arătat că iată acum există instrumentele necesare pentru a răspunde unor crize de acest gen. Poate că însă trebuie să ne gândim dacă n-ar fi nevoie să se consolideze și mai mult aceste măsuri. Într-un astfel de context, discuția cu Parlamentul European este, după părerea mea, esențială. Consiliul extraordinar pe care l-am convocat pentru vinerea viitoare va permite să uh, aducem la zi discuțiile cu privire la măsurile adoptate pentru a vedea cum să reacționăm și mai rapid la astfel de crize. Am încercat să vă prezint pe scurt principalele subiecte și dosare care vor fi abordate de președinția italiană. Acum, sigur, vă stau la dispoziție și eu și colegii mei pentru a vă oferi toate informațiile sau clarificările de care aveți nevoie. Domnule președinte, stimați membri ai comisiei, îmi doresc cu adevărat ca în urma acestei întâlniri să rezulte o colaborare eficientă și intensă care să permită inițierea imediată a dialogului fundamental necesar, care să ne permită să abordăm în cel mai bun mod posibil toate chestiunile și toate problemele cu care se confruntă acest sector așa de important, mai ales în perioada sensibilă pe care o traversează agricultura europeană, pentru a ne desfășura cât mai bine mandatul. Acesta este spiritul care ne-a condus până aici, care ne va anima și în continuare în săptămânile și lunile care ne-au rămas pentru a lucra pe aceste subiecte. Mulțumesc! Panu ministrowi za tak szerokie... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru această prezentare largă a programului de lucru al președinției italiene. Aș vrea acum, dragi colegi, să vă rog ca mai întâi coordonatorii să ia cuvântul câte două minute fiecare doar apoi ministrul va trebui să răspundă și de asemenea am cer scuze că va trebui să-l rog să o facă în mod succint. Avem aproximativ 20 de, 20 de cereri de luarea cuvântului, fiecare va primi câte un minut și la sfârșit va fi iarăși un răspuns din partea ministrului. Deci vă rog să nu vă supărați când ridic uh, ciocănelul și când vă rog să fiți uh, disciplinați. Recent am avut o situație în care cineva a luat foarte personal la această situație data viitoare vom programa mai mult timp pentru ședință. De obicei, o oră era suficientă. Până acum o oră era suficientă, dar acum ca să nu mai... Uh, domnul Des, ca să nu mai prelungim. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră în această comisie. Sper că vom avea o bună Uh, cooperare în timpul uh, președinției italiene. Câteva puncte și cu siguranță, din partea mea și cu siguranță colegii se vor referi la altele. Vă mulțumesc că ați vorbit uh, despre lapte și fructe. Mi se pare și asta în școli. Mi se pare important să oferim copiii, copiilor astfel de ofertă în școli. Am discutat îndelung Uh, despre lapte și știm că la anul expiră cota. Colega Sandra Calnieta va arăta ce mari probleme are Letonia. O țară care produce mult, dar a furnizat foarte mult înspre Rusia. Aș dori să se găsească soluție aici. Mi s-a părut pozitiv faptul că ați vorbit despre securitatea alimentară, și ați vorbit despre provizii strategice. Uh, mult timp uh, a fost tabu să discutăm despre asta, dar consider că, având în vedere situația la nivel mondial, uh, ar trebui să discutăm acest lucru. Referitor la acorduri cu Statele Unite, Canada, Corea de Sud sau Mercosur, fac referire la faptul că în octombrie 2010 la Strasburg am adoptat o, un document uh, prin care am solicitat Comisiei să permite să permită uh, importuri agricole numai când standardele noastre uh, sunt uh, când standardele noastre sunt respectate în, în toate domeniile. 435 de persoane au votat pentru. Apoi, în domeniul plantelor, uh, urmează unele uh, discuții referitoare la actele normative și aș dori să știu care este uh, Uh, propunerea dumneavoastră și apoi referitor la semințe. Aș dori să știu uh, cum vor evolua lucrurile la Consiliu. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul De Castro, acum fostul președinte și fost ministru de agricultură. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, stimate domnule președinte, foarte repede, am doar două minute și vreau doar să subliniez anumite aspecte și apoi colegii vor reveni cu alte aspecte. În primul rând, colaborarea interinstituțională, așa cum a spus și dumneavoastră, este unul dintre elementele forte. Reforma PAC a reprezentat unul dintre primele teste pentru colaborarea aceasta dintre Consiliu și Parlament și, având în vedere criza aceasta generată de blocarea exporturilor către Rusia, încă o dată demonstrăm că, în cazul în care Consiliul, Parlamentul și Comisia își unesc forțele și lucrează împreună, agricultorii nu au decât de câștigat. Am văzut că, la început, Comisia a făcut niște încercări mai timide, dar, uh, în urma implicării Comisiei și Parlamentului, printr-un joc de echipă, iată, avem un succes și sperăm să-i putem ajuta pe agricultorii noștri care suferă aceste interdicții. Și aș vrea să subliniez, domnule președinte, un aspect foarte important, și anume actele delegate. Le-ați ați menționat și dumneavoastră, astăzi vom discuta um, cu ușile închise un proiect privind actele delegate pentru vin, în ceea ce privește um, drepturile în acest sens. Vorbim aici despre acte de implementare, după cum știți, ceea ce înseamnă că Parlamentul este exclus noi eh, putem respinge această propunere. În ceea ce privește implementarea propunerii comisiei, aceasta trece doar prin Consiliu. Deci ne bazăm pe dumneavoastră să nu existe, să spunem, lecturi ale acordului politic pe care îl facem pe vin, să spunem în ghilimele. Noi vrem să se păstreze situația actuală pentru țările care doresc acest lucru. În ceea ce privește programul privind fructele și laptele în școli, cred că Discuția este acum în curs în Consiliu. Important este ca acesta să fie înțeles ca un plan de educație alimentară și acesta va fi elementul care va duce la succesul acelui proiect. Pentru că dacă ne gândim că laptele și fructele sunt sigurele produse care se pot bucura de aceste facilități, nu facem ceea ce ne-am propus inițial. Campania este una de educație alimentară și poate include și alte produse. Și cred, domnule președinte, că ar trebui să existe o poziție a președinției italiene în ceea ce privește acordul comer- comercial cu SUA. Vedeți că din ce în ce mai des apar poziții critice, preocupări vis-a-vis -vis de aceste discuții, întemeiate de altfel, fiindcă standardele alimentare pe care le-am ajuns noi în Uniunea Europeană dorim să rămână. Dar să nu uităm că acordul, așa cum ne spunea și domnul Des, poate să aducă pentru Europa Europa mari oportunități. Deci trebuie să găsim un echilibru. Mulțumesc! Poseł Wojciechowski jako zastępca koordynatora. Domnul Wojciechowski, coordonator adjunct pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Trei probleme pe care aș vrea să le menționez. Mai întâi, embargoul rusesc și criza uriașă care afectează multe țări din Europa, vedem cu uimire că rezerva pentru situațiile de criză nu este folosită așa cum este prevăzut în articolul 25. E vorba de 400 de milioane de euro. Și nu pot să-mi imaginez o situație mai urgentă în care ar trebui folosite aceste fonduri. Uh, fondurile folosite de comisie sunt insuficiente pentru fermier, deci trebuie să folosim această rezervă. Și fac acest apel uh, către președinția italiană. Al doilea lucru penalitățile pentru, pentru depășirea cotelor de lapte. Sunt avocat și știu că dacă un lucru e decriminalizat, atunci și pedapsa este abolită, metaforic vorbind. Dar uh, care este rostul penalizării fermierilor în această perioadă în care sistemul de cote se apropie de sfârșit și Uh, când nu s-a creat niciun prejudiciu pentru că uh, uh, nivelul general de cote la european nu a fost depășit. În al treilea rând, avem febra porcină africană care se apropie de noi dinspre est. Guvernul polonez nu reușește să facă față și nu e o critică. Spun acest lucru pentru că vreau să cer ajutor și asistență într-un an sau doi problema va afecta întreaga Uniune Europeană și ar putea practic să ne distrugă complet uh, industria de creștere a porcilor. Așadar, Lituania și Polonia sunt țările care sunt uh, cele mai amenințate acum, dar va fi un, uh, o amenințare pentru întreaga Europa. Deci aceste lucruri vreau să le recomand uh, președinției italiene. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnul Häusling. Pan poseu Häusling. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Trec direct la puncte concrete. Ați vorbit despre relațiile comerciale și cred că Comisia și Consiliul ar trebui să respecte dorința uh, cetățenilor de a avea până la urmă transparență nu există nici la TTIP, nici la CETA. Pe termen lung nu putem continua uh, astfel uh, să se discute lucruri atât de importante, excluzând uh, publicul. Se vorbește despre transparență, dar nu se întâmplă nimic. Trebuie de asemenea să ne gândim, având în vedere criza din domeniul agricol, care nu are de-a face numai cu embargoul rus, ci la lapte se merge mai departe decât atât. Suntem în situația în care criza uh, este clară pentru toată lumea. La lapte avem nevoie de uh, răspunsuri foarte clare. Ce se întâmplă la finalul cotelor? Prețurile sunt în cădere liberă și dacă nu vom avea răspunsuri clare, întreg sectorul va cădea din nou într-o criză. la embargoul rus avem obligația de a-i ajuta pe acei uh, agricultori care uh, ajung să uh, sufere de pe urma acestui fapt, ci să fie într-o criză, mai ales în statele vecine. Dar trebuie să ne gândim dacă uh, asta ne dorim de la agricultura europeană să o axăm pe export, pentru că vedem uh, cât de mari pot fi crizele când uh, au loc Um, ați vorbit despre agricultura biologică, sunt recunoscător pentru acest lucru. Uh, trebuie să luăm în considerare um, uh, problemele acestora. Încă un cuvânt la final. În ciuda tuturor crizelor, cred că ar trebui să nu uităm uh, schimbările climatice în domeniul agriculturii. Trebuie ca acest subiect pe termen lung să fie uh, prevăzut în negocierile noastre. Agricultura și schimbările climatice sunt strâns legate și trebuie să nu uităm acest lucru. Poseu Senera, pani poseu Senera, bardzo proszę. Mulțumesc, domnul, doamna Severa, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața din nou tuturor, spune doamna Sera. Aș vrea să încep prin a spune că embargoul rusesc uh, a arătat cum acțiunea Uniunii Europene a uh, înrăutățit uh, această situație și fermierii europeni sunt sacrificați pentru interesele Statelor Unite. Apoi vedem o politică agricolă comună care prin uh, reformele recente pare să se concentreze numai pe exporturi, fără niciun fel de preocupare uh, față de soarta fermierilor noștri care produc pentru piețele locale. Nu e serios și nu este responsabil să ai o politică agricolă comună care e concentrată numai pe exporturi și nu pe piețele interne. Efectele asupra pieței laptelui uh, pe care le are recenta eliminarea cotelor se pot vedea într-o criză a prețurilor pe care o aveam dinainte de embargo rusesc. Cred că acordurile de liber schimb vor fi pur și simplu un alt pas în direcția distrugerii uh, fermierilor europeni și uh, a micilor ferme și a micilor agricultori. În ciuda promisiunilor pe care le-am avut de la președintele Consiliului, nu există niciun semn că politica agricolă comună ar lua în considerare nevoile mediului ale producătorilor și ale consumatorilor. Așadar, sunt două lucruri pe care trebuie să ne aplicăm. Mai întâi, negocierile privind acordul de liber schimb care au loc și, în al doilea rând, să încercăm să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm și avem nevoie de un nou pact care îndeplinește nevoile cetățenilor europeni și a fermierilor, nu, ale fermierilor, nu cele ale marilor multinaționale și corporații multinaționale. Mulțumesc. Yes, uh, it's actually good afternoon now, Minister. Bună ziua, domnule ministru, spune domnul Agnew. Câteva comentarii. Mai întâi, virusul Ebola din Africa de Vest, la care ne gândim cu toții și vedem că e peste tot în uh, Uh, ziare. Acesta este asociat cu consumul de carne crudă, de animale sălbatice sau de uh, șerpi. Noi nu mâncăm așa. Africanii care trăiesc în Europa însă consumă astfel de produse. Vi se pare că e o problemă care vă vizează și care în portofoliul noastră veți cere restricții mai dure uh, în alte state membre. Dacă un alt stat membru, de exemplu, Marea Britanie, începe să ia măsuri pe această temă, se va fi supus regulilor europene sau ce se va întâmpla? Apoi, în ce ouăle produse în baterii, găinținute de găini ținute în baterii, puteți pune mâna pe inimă și puteți spune că nu se mai țin găini, niciun fel de găini în baterii și dacă așa se întâmplă, sunteți pregătiți să investigați uh, zvonurile puternice că Există astfel de crescătorii în Europa de Est în număr mare? Intenționați să faceți ceva în legătură cu asta? Vă mulțumesc. Domnule președinte, vă rog să vedeți că am vorbit doar un minut și 15 secunde. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum, așa cum am spus, aș vrea să rog pe domnul ministru să răspundă la aceste prime întrebări ale coordonatorilor. Aveți cuvântul. Și apoi vom uh, da cuvântul uh, celorlalți membri. Le sottolineature, le solicitați. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții și pentru întrebări. Să ne referim acum la aspectele esențiale pe care le-ați atins. În ceea ce privește implementarea actului privind drepturile, dorim să se respecte acordul politic la care s-a ajuns în Parlament și vă asigur că vom susține acest lucru. În ceea ce privește programul pentru fructe și lapte în școli, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră și anume este o inițiativă care, înainte de toate, are valențe educative și este bine să ne concentrăm atenția pe lucruri din această perspectivă. În ceea ce privește negocierile, mai ales cele care țin de TTIP, după părerea mea, trebuie să avem în vedere adevăratele oportunități care pot fi generate pentru Europa prin acest acord și, sigur, să recunoaștem că există și probleme și aspecte critice. Însă, după părerea mea, trebuie să păstrăm întotdeauna în atenție obiectivul de a avea o atitudine pozitivă, deschisă. Este un subiect, există niște subiecte sensibile, e adevărat, dar trebuie să avem o abordare pozitivă, fiindcă există multe avantaje care pot rezulta pentru întreaga Europa. Recunosc că există aspecte problematice, dar, după părerea mea, vorbim aici despre oportunitate pentru Europa și trebuie să vedem cum putem uh, scoate în evidență mai ales elementele pozitive. În ceea ce privește sectorul produselor lactate, uh, cum am spus, acest lucru este foarte important pentru noi, mai ales având în vedere că din 2015 nu se mai aplică sistemul de cote. Este foarte important să uh, veghem asupra pieței pentru a vedea efectele care pot fi generate de embargoul rus. Am făcut acest lucru împreună cu Comisia pe durata lunii august. Am uh, avut o deschidere și față de Parlament și am ajuns la, un prim, la o primă poziție. Există niște elemente bune care deja au fost puse în aplicare. După părerea mea, pachetul va continua să fie monitorizat și gestionat și în următoarele zile uh, din perspectiva posibilei îmbunătățiri. Nimeni nu se gândește că lucrurile s-au încheiat aici uh, cu ceea ce am făcut până acum. Prima datorie pe care o am eu este să garantez o monitorizare a situației, o evaluare pas cu pas a tuturor instrumentelor care pot fi folosite pentru a susține exploatațiile europene. Aceasta este o abordare pe care am promovat-o încă din primul minut și în fața Comisiei și a Comisarului. În ceea ce privește întrebarea referitoare la semințe pe care mi-ați pus-o, dați-mi voie să vă spun că președinția italiană ia în considerare în ceea ce privește acest dosar preocupările care vin din partea Parlamentului, dar pentru asta avem nevoie să primim din partea Comisiei un nou text modificat care să ia în vedere cerințele agricultorilor. Lucrurile vor evolua, discuțiile vor evolua în Consiliu având în vedere aceste preocupări și aceste poziții care ne sunt transmise din partea Parlamentului și a statelor membre. Și cred că am acoperit tot. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Otwieramy... Mulțumesc, domnule ministru. Acum vom începe să ascultăm întrebările membrilor. Câte un minut fiecare. Domnul Bonano. Sì, eh, signor Ministro, buongiorno. Domnule ministru, bună ziua! Ați vorbit despre tinerii agricultori pe care trebuie să-i ajutăm. Sunt aici mai în spate, sunt mai mic, de aia nu mă vedeți. Să notați că pierdem timpul cu discuții, nu vreau să am întregul minut disponibil. Am prezentat astăzi un amendament oral în ceea ce privește protecția producției de orez și um, ne-am transformat în niște anti-europeni pe niște chichițe procedurale și i-am promovat pe cambogieni și pe asiatici refuzând să protejăm orezul european. Sunt de puțin timp europarlamentar și constat că există persoane care se maschează în europeni, dar sunt transcambogieni și asiatici, fiindcă e clar că pe ei îi sprijină. Uh, interzicem trans în Europa, dar aici sunt destul de mulți. În ceea ce privește embargoul rus, vreau să vă spun domnule președinte, că suntem destul de proști, să zicem, în ghilimele, pentru că dacă 500 uh, de milioane nu sunt suficiente pentru a ajuta pe agricultorii care suferă de embargoul rus, atunci sunt bani pe care îi aruncăm pe geam, pentru că dacă am fi lucrat la un acord cu Rusia și cu Putin, am fi economisit bani și toată lumea era în regulă. Dacă aceasta e ideea inteligentă a Europei, stăm foarte rău. Sucaniete, bardzo proszę. Domnul Caniet. Doamna Caniet. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să încerc să vorbesc în engleză, pentru că tocmai am descoperit că nu există interpretare în letonă. Uh, fermierii europeni sunt foarte rău afectați de embargoul uh, rusesc și în Letonia, mai ales sectorul laptelui este afectat. Prețurile au scăzut 30-40%. Dacă convertim asta în bani, e o scădere de 19 cenți pe litru, ceea ce înseamnă că prețul este sub uh, costul de producție. De asemenea, companiile producătoare de lapte suferă pentru că piața rusească este închisă. Fermierii letoni au îndeplinit 99 și au uh, îndeplinit 99,1% din cota lor de lapte. Deci știți, vacile nu sunt niște mașini, nu putem să le scoatem din priză. Ele continuă să producă lapte și din acest motiv aș cere Consiliului Agri să decidă să nu penalizeze fermierii pentru că își depășesc cotele de lapte. Asta nu e doar o decizie economică. Uh, confruntați cu un astfel de dezastru, e vorba și de o decizie politică. Mulțumesc! Pan poseł Dorfman. Mulțumesc, domnule ministru. În ceea ce privește laptele, ar fi puține de spus. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cred că este previzibil ce se va întâmpla odată ce nu mai există cotele zonele favorizate își vor păstra uh, avantajul și zonele care se află într-o poziție geografică mai dificilă vor avea și mai mari probleme. Mă refer la zonele de munte și așa mai departe. Și am vrea să discutăm despre niște soluții uh, care trebuie să fie adoptate, pentru că nu este suficient să se facă doar o monitorizare a ceea ce se întâmplă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt element. În următoarele luni, pe durata președinției italiene, vor exista discuții foarte importante în ICAN în ceea ce privește protecția uh, domeniilor pe internet, în ceea ce privește dreptul de denumire importante pe domenii cum ar fi punct .vine, v și așa mai departe. Aș vrea să știu dacă președinția se ocupă de această problemă sau nu, pentru că avem impresia, noi cel puțin, că nimeni din comisie nu se ocupă și că lucrurile se întâmplă de la sine. Bardzo dziękuję. Pan poseł Branen, później Doc, później Tarabella. Pan poseł Branen. Mulțumesc foarte mult. Domnul, domnul Branen. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să mă refer la ce s-a spus înainte. Doamna Mogherini a fost numită în alt reprezentant pentru afaceri externe. Ar fi util să știm dacă aveți o relație bună de lucru cu această doamnă. Știu că în trecut ați avut un conflict, dar mă întreb dacă acum colaborați bine și uh, sigur, nu ar trebui ca politica externă să fie dictată de politica agricolă a Uniunii Europene, dar ar fi util dacă politica externă ar fi informată de politica agricolă, influențată de politica agricolă și sper că ați putea să ne facilitați acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, do- doamna Dodds. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit, domnule ministru. Am vorbit puțin despre sectorul lactatelor și Ați menționat în trecere că veți monitoriza situația. Dați-mi voie să vă dau câteva uh, cifre și fapte în numele uh, procesatorilor din Irlanda de Nord. Fermierii văd o scădere continuă a prețurilor laptelui. Ieri, numai ieri a fost o scădere de 6%. Uh, asta, alături de alți factori, va duce la o furtună perfectă, ca să spun așa, pentru producători și procesatori creșterea globală de, a producției a crescut, e de 5-7%, piața nu absorbe acest lucru și interdicția importurilor rusești afectează mai ales sectorul brânzei și al untului foarte mult și asta, uh, fără dubiu, se va uh, converti într-o presiune și mai mare pe prețuri și asta într-un moment în care uh, se, apropie, se apropie eliminarea restricțiilor legate de cote. Sigur, există soluții, dar nu suficiente. Uh, stocarea, prețul de, inter- prețul de intervenție, dar acesta este prea mic și nu reflectă situația de piață. Trebuie să ne gândim la niște uh, finanțări uh, pentru pierderea exportului și să ne gândim la un lucru de negândit și anume să avem o conversație serioasă legate de efectele ridicării cotelor și poate ca să avem o, nu doar o un eveniment unic, ci o trecere treptată, o tranziție graduală. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Domnul Tarabella, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Două întrebări. Mai întâi, în sectorul zahărului, reforma din 2006 a dus la multe probleme în Europa, multe industrie au fost în dificultate în multe locuri și din cauza acordurilor pe care le avem cu țări mai puțin dezvoltate, țările ACP, țările din Balcani, sunt acorduri care fac uh, că noi importăm uh, zeci sau sute de mii de tone și asta pune în dificultate producția europeană. Care va fi poziția noastră față de acest sector care trece prin mari schimbări? A doua întrebare, acest Parlament a refuzat masiv înaintea alegerilor punerea pe piață a unor materiale vegetale reproductive, deci semințe până la urmă. E vorba de o pro- propunere de regulament a Comisiei care regrupa 12 directive. L-am respins, eh, așadar. Care va fi poziția președinției noastre față de acest, eh, acest dosar? Pentru că Consiliul... Ce, ce va face Consiliul? Va respinge dosarul? Va urma acest dosar? Deci care e opinia noastră aici? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru disciplina domnul Cujmiuc și după aceea domnul Risotto. Mulțumesc, domnule ministru. Din nefericire, nu v-ați n-ați răspuns la întrebarea domnului Wojciechowski și anume de ce până acum președinția n-a încercat să mobilizeze fondul de criză, fondul de rezervă pentru pierderile și să compenseze pierderile uh, fermierilor din cauza embargoului rusesc. Cred că acest embargo afectează toate cele 28 de state membre și știm foarte bine că cei 125 de milioane de euro care au fost folosiți până acum de comisie sunt absolut insuficienți pentru a acoperi pierderile care s-au înregistrat, în special uh, din moment ce uh, s-au compensat doar două cazuri, și anume dacă uh, se compensează numai în două cazuri. Dacă o parte a recoltei se folosește pentru scopuri caritabile sau dacă recolta este distrusă. Pentru că altfel uh, rezultatul va fi uh, prăbușirea prețurilor sub costurile de uh, producție. Așadar, dacă folosim doar această rezervă, nu e suficient pentru a rezolva dimensiunea întreagă a problemei. Mulțumesc. Următoarea, următorul vorbitor Italia, cum lei. Mulțumesc. Și eu vin din Italia, ca și dumneavoastră, din Veneto, o regiune unde agricultura este esențială. Din partea președinției italiene mă aștept însă la niște soluții concrete pe care nu le-am văzut. Până acum vorbim despre dezbateri, monitorizare, reuniuni, dar noi vrem să vedem lucruri concrete. Aș avea trei chestiuni pe care să vi le prezint și sper să-mi puteți răspunde concret. Domeniul agroalimentar și apărarea producției de ce să nu spunem cât de bune sunt produsele noastre? Fiindcă până la urmă pe masă găsim produse care vin din întreaga lume și care nu știm cum au fost produse, ce s-a întâmplat până au ajuns acolo. Ce intenționați să faceți? India blochează eh, importul de vinuri și produse agricole de la noi din, din cauza unor probleme de etichetare fructele sezoniere care au fost afectate de vremea rea. E nevoie de fonduri suplimentare, multiple. În ceea ce privește embargoul rus, poziția noastră a fost foarte, foarte timidă. E nevoie de fonduri suplimentare pentru că cele care au fost alocate n-ajung nici măcar pentru regiunea de unde vin eu. Și dacă vorbim despre creșterea sancțiunilor față de Rusia, aș vrea să-mi spuneți la ce vă gândiți, pentru că noi am suferit deja destul de mult din cauza acestei hotărâri absurde luate în Uniunea Europeană. Madame Moi. Doamna Moi. Ah, Domnule ministru, ați ținut un discurs foarte frumos, dar uh, plin de uh, reclame, de marketinguri bune pentru imaginea președinției italiene. Da, în realitate, agricultura în Italia este într-o situație dezastruoasă. Ce intenționați să faceți pentru a proteja biodiversitatea, fiindcă vorbim aici despre un patrimoniu italian și european? Pe când vă uh, aud că promovați aprobarea totală a TTIP, aș vrea să știu ce intenționați să faceți pentru a-i proteja pe agricultorii și pe producătorii din sudul Europei care se luptă împotriva tratatului semnat de dumneavoastră pentru care permite uh, per, penetrarea produselor marocane pe piețele noastre, care își vând la niște prețuri foarte mici produsele, care vin în Europa fără a fi controlate din punct de vedere al calității și pesticidelor, în așa măsură încât agricultorii din sudul Europei sunt îngenunchiați și nu mai au nici măcar voința să-și culeagă recolta. E o situație pe care ați creat-o dumneavoastră. Ce vreți să faceți pentru a-i ajuta pe aceștia? Și aș vrea să știu ce veți face pentru a elimina fraudele care se produc în Europa în ceea ce privește vaccinurile pentru animale. Mulțumesc. Dziękuję pani poseł D'Amato, następnie pan poseł Flanagan. Pani poseł, bardzo proszę. Sì, buongiorno. Voglio fare una domanda sul complesso del dissecamento. Aș vrea să mă refer în ceea ce privește boala de care suferă măslinii, care din câte înțeleg, este vorba de o listă de agenți patogeni aici, din partea Comisiei Europene, și cred că trebuie să se încerce eradicarea acestora. Nu s-a dovedit științific, domnule uh, ministru, că doar această bacterie este de vină. A fost uh, evidențiată prezenta mai multor ciuperci, insecte, microorganisme care invadează acești copaci. Și am vrea să știm ce intenționați să faceți pentru a ajuta această situație. Trebuie să existe un studiu științific independent care să implice și agricultorii și asociațiile de mediu. Domnule ministru, în Salento există o foarte mare mobilizare a oamenilor împotriva autorităților regionale care va continua dacă lucrurile nu se schimbă. Și aș vrea să vă gândiți la toate elementele și activitățile agroeconomice pe care le puteți pune în aplicare, pentru că existau niște elemente bune înainte de aceste politici agricole industriale. Trebuie să salvăm măslinul mediteranean și excelența um, Made in Italy, care este tocmai acest ulei de măsline din Puglia. Następnie pan poseł Jan, pan poseł Flanagan. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult. În ce privește piața europeană a lemnului, Irlanda a făcut acuzații de manipulare de prețuri pe care predecesorul noastră le-a ignorat. 85 de milioane era cifra. Veți ridica această problemă cu Ministrul Agriculturii Simon Conley în următoarele luni în cadrul activității noastre, pentru că este vorba de o piață importantă, piața lemnului a cherestelei, o piață importantă în toată Uniunea Europeană și dacă sunt acuzații de manipulare a prețurilor, cred că acestea trebuie să fie investigate de Uniunea Europeană, pentru că nu există niciun fel de apetit spre astfel de investigații la nivelul Republicii Irlanda. Mulțumesc. Acum domnul Iar și apoi doamna Hazekamp. Minister, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Aș dori să nu repet uh, întrebările colegilor, deci, pe scurt, referitor la căderea uh, prețurilor în urma embargoului rus, ați spus că trebuie să uh, stimulăm consumul intern, s-a vorbit despre lapte și fructe în școli. Oare nu ar fi timpul să ne gândim să debirocratizăm în mod semnificativ aceste programe. În regiunea mea, toată lumea se plânge despre birocratizare și multe școli, tocmai din aceste motive, nu uh, se folosește acest program. Nu s-ar putea uh, simplifica acest program astfel încât să ajungă mai mult lapte și mai multe fructe în uh, școli. Ar fi mai sănătos pentru copii și ar fi mai bine pentru toată lumea. Vă mulțumim. urmează acum doamna Hazekamp. Ook dank aan de minister voor eh, eh, gedetailleerde toelichting op het werkplan. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră foarte detaliată a programului de lucru. Mă uimește faptul că nu ați vorbit despre bunăstarea animalelor și există milioane de persoane în Europa care doresc să protejeze animalele. Am să vă dau un exemplu. În fiecare zi, transportatorii de animale, um, transportatori de animale părăsesc țările de jos și merg uh, poate chiar dincolo de granițele Uniunii Europene. În fiecare zi, uh, camioane cu porci vii Uh, uh, ajung până, uh, pleacă până în Italia pentru a fi transformate um, aceste animale în jambon, în șuncă de parma și apoi se întorc în țările de jos. Cred că trebuie abordat acest subiect. Cei care doresc protecția animalelor se așteaptă la propunere în acest domeniu. Sunteți dispus să examinați această problemă? dar și celelalte uh, dispoziții în acest uh, domeniu? Vă mulțumim. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că îmi pare rău că nu ați vorbit uh, despre întrebarea colegului uh, polonez și anume uh, febra porcină africană. Eu sunt din o zonă în care de curând a, a a trebuit să se închidă o fermă foarte mare de porci și au, au trebuit sacrificați 20.000 de porci. Uh, Uh, este un șoc enorm și uh, viitorul nu este uh, foarte promițător. Rusia a interzis importul de porci din Lituania, chiar dacă mistreții infectați ajung în Lituania din Rusia sau din Belarus și acum există noi surse ale acestei infecții. Este o chestiune foarte importantă. Există multe speculații referitor la uh, originea uh, febrei porcine africane, poate din cauza uh, nutrețului a avut loc această contaminare. Este foarte important să introduceți acest punct pe agenda dumneavoastră și să se ia măsuri, pentru că problema este în creștere. Mulțumesc! Două ministru. Domnul Valcarcel, două întrebări pentru noastră, domnule ministru. În primul rând, aș dori să știu ce părere aveți referitor la solicitarea Spaniei pentru extinderea ajutorului pentru distribuția de lapte și fructe în școli, astfel încât această extindere să se refere și la uh, ulei de măsline și la măsline de masă. În al doilea rând, este foarte important ca Uniunea Europeană să aplice această extindere a ajutorului și altor sectoare în domeniul citricelor, de exemplu, pentru că și acesta este afectat uh, de embargoul rus. Comisia Europeană ar trebui să negocieze deschiderea de noi piețe în state terțe, dar și eliminarea barierelor fitosanitare impuse, de exemplu, de către Statele Unite. Și asta pentru a, da un, uh, pentru a stimula producția europeană. De asemenea, ar trebui să se prevadă inițiative noi referitor la Rusia în uh, cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Vă mulțumesc, doamna Garcia. Vă mulțumesc și bun venit, uh, domnule ministru. Trei întrebări. În strategia Euromea, doreți să faceți o modificare în strategia europeană pentru 2020. Vorbiți despre tinerii agricultori și sprijinul oferit lor. Acest lucru trebuie uh, stimulat. Acordurile de asociere cu statele terțe nu sunt de acord. Aceste state nu iau niciodată uh, în considerare impactul asupra agriculturii și asupra zonelor rurale. Acordurile de asociere nu, nu iau în considerare acest lucru. Iar în zona mea, în Andalusia, vedem uh, impactul acestor acorduri. Aș putea să fiu de acord numai dacă s-ar impune anumite criterii. Un ultim punct regulamentul propus de comisie uh, elimina uh, fructe precum uh, pepenele galben și cel roșu. Domnul Valcarcel se referea la asta, se referea la citrice, dar, de asemenea, vinitele, dovlecei, Uh, vor ajunge pe teritoriul nostru și acest lucru va avea un efect major asupra întregii producții de fructe și legume. Și cred că acțiunile dumneavoastră nu sunt suficiente, fondurile nu sunt suficiente și termenul uh, nu este fezabil. Vă mulțumesc foarte mult. Acestea au fost întrebările. Îi dau cuvântul domnului ministru. Mi scuzere. Mulțumesc. O să parcurg uh, fiecare aspect și mă scuzați, dar o să încerc să fiu cât mai scurt posibil. În ceea ce privește uh, orezul, vă garantez că există o mare atenție din partea între Consiliului de Ministri pe acest subiect. În săptămânile trecute am discutat chiar acest punct la inițiativa noastră și altora. Am cerut comisiei nu doar să monitorizeze cu atenție cum evoluează chestiunea, dar am ridicat problema spre discuție și am propus să existe un studiu concret al Comisiei pentru a vedea dacă se poate activa clauza de salcartare. Lucrăm la acest dosar și vă garantez că este unul de mare importanță pentru noi. În ceea ce privește ICAN, mulțumesc colegului care a menționat acest subiect, pentru că și aici vorbim despre un subiect pe care am încercat să-l abordăm în săptămânile trecute, l-am introdus pe ordinea de zi și l-am discutat cu Comisia în iulie, o primă abordare a proprietății de domeniu pe internet și a subiectului acesta care se discută acum la ICAN. Și eu cred că trebuie să facem mai multe aici, am spus deja acest lucru comisiei și așteptăm să vedem pași înainte concreți, pentru că și eu cred că este un subiect pentru un anumite domenii noi, dar absolut strategic pentru întreaga experiență agroalimentară europeană. În ceea ce privește pesta porcină africană, vreau să vă garantez că președinția italiană acordă cea mai mare atenție subiectului. Vom discuta despre asta cu comisarul Borg în următoarele zile. Înțeleg că vorbim aici despre un subiect uh, inedit care s-a produs în august, în ultimele săptămâni, însă vreau să vă garantez că acordăm atenție acestui subiect, așa cum acordăm atenție și bacteriei Xylelas, care a fost menționată aici. De săptămâni deja lucrăm în Italia în special pentru a pune bazele unei operațiuni prin care să limităm uh, impactul acestei bacterii. În ceea ce privește problema laptelui, am spus de mai multe ori că și noi înțelegem că este un subiect foarte sensibil și aș vrea să vă reamintesc că pachetul lapte oferă oportunități importante pe diverse motive. Uh, trebuie efectiv să reușim să facem pași concreți înainte în următoarele săptămâni și luni pentru a putea să înțelege cum trebuie să ne echipăm pentru a gestiona bine această oportunitate. Știu că pot exista schimbări la nivel teritorial, mă refer în special la zonele desfavorizate sau zonele de munte. Din acest punct de vedere, PAC oferă câteva instrumente în pilonul 1 și 2. Trebuie să înțelegem fiecare țară cum intenționează să exploateze la maxim această oportunitate. Noi, și aici mă refer la Italia în mod concret, uh, prin aplicarea națională a acestor măsuri, noi am uh, țintit o parte a acțiunilor noastre în această direcție, și anume să exploatăm uh, și mai bine noile oportunități oferite de PAC um, reformat. În ceea ce privește criza cu Rusia, dați-mi voie să vă spun foarte clar că nu consider că lucrurile s-au încheiat cu tot ce am făcut până acum. În următoarele săptămâni, într-un mod foarte rapid și în colaborare cu miniștrii, bazându-ne și pe experiența CSA, chiar și din aceste ultime zile, am încercat și vom uh, continua să încercăm să finalizăm anumite măsuri. Și sigur, cerem Comisiei măsuri concrete, atât în ceea ce privește sectorul uh, legumicol, cât și în ceea ce privește sectorul produselor lactate. Depozitarea produselor din unt, brânză și lapte praf reprezintă niște elemente foarte importante. Există aspecte care țin de buget, de disponibilități eh, financiare și mi-amintesc eh, filul, firul conducător care s-a regăsit eh, în intervențiile pe care le-am auzit în ceea ce privește resursele și modalitățile. Este clar că vineri, cu Comisia, va trebui să discutăm cum trebuie să parcurgem fiecare etapă pentru a consolida aceste instrumente. Cele făcute până aici nu sunt suficiente. Asta e clar, am spus asta încă de la început, am spus și comisiei. Însă, în nou ni s-a părut că important este să pornim de undeva. Și, sincer, am pornit cu niște instrumente care zic eu că pot să ajute Uh, sigur că monitorizarea nu este suficientă, trebuie să existe și o analiză atentă a situației și capacitatea de a folosi datele pe care le avem pentru a acționa și pentru a putea crea instrumente eficiente. Monitorizarea nu este uh, un scop în sine și eu doresc să apăr industria noastră și uh, exploatațiile noastre, mai ales în acest domeniu. Dar ca să facem lucrurile bine, trebuie să ne dotăm bine încă de la început. Și vom discuta cu colegii miniștri vineri aceste lucruri când va fi un moment esențial și dați-mi voie să vă spun că Consiliul va folosi această ocazie oferindu-mi și mie ocazia să uh, transmit acolo discuțiile pe care le-am auzit astăzi aici. O cunosc pe doamna Federica Mogarini. îi cunosc foarte bine interesele, calitatea și seriozitatea cu care abordează subiectele și vreau să vă spun că înainte să se întâmple ceea ce s-a întâmplat sâmbătă, eh, ministrul de externe președinte în aceste săptămâni a abordat acest subiect, această legătură dintre blocajul acesta cu Rusia și impactul asupra sectorului agroalimentar european. Și în această discuție ați fost prezent, ați fost activă. Pe 15 august, în Consiliul Ministrilor de Externe, convocat ad hoc pe acest subiect, s-a definit și cu ajutorul dumneavoastră în Consiliul de Miniștri de Externe um, ideea de a avea o reuniune pe 5, adică acum vineri. Și noi dorim să păstrăm legătura între toate aceste reuniuni, fiindcă este clar că uh, schimbările din sectorul agroalimentar pe care le constatăm sunt semnificative. Deci, fără îndoială, putem lucra foarte bine cu doamna Federica Mogherini. În ceea ce privește acordul pe care l-ați menționat cu Marocul, acesta este un acord care a fost încheiat cu ceva ani în urmă. Dați-mi voie să vă reamintesc. Știm că problemele și dificultățile există în domeniul fructelor și legumelor din acest motiv. Este un acord care a fost încheiat și uh, problemele care țin de implementarea acestora sunt uh, mai ample de domeniul politic. Trebuie să vedem care sunt problemele care au apărut și să ridicăm discuțiile la un nivel general, aș spune. Probabil că acest lucru este posibil și chiar și trebuie făcut, dar Trebuie să deplasăm cu toții împreună atenția și să o punem acolo unde trebuie. Îmi dau seama că n-am reușit să răspund tuturor uh, intervențiilor dumneavoastră, dar cred că am atins aspectele esențiale pe care le-am uh, auzit. Sper, cel puțin, că am reușit să le acopăr. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy bardzo dziękujemy. Myślę, że ten szereg informacji... Vă mulțumesc foarte mult. Cred că toate întrebările care v-au fost adresate vă vor servi și ca bază pentru a discuta Uh, pentru a, le, a discuta aceste subiecte cu ceilalți miniștri de agricultură. Cu cât mai rapid acționăm, cu atât mai bune vor fi rezultatele. Vă mulțumim, domnule ministru, mult succes în rolul dumneavoastră și vă ținem pumnii. Președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților. Domnule ministru, ne revedem data viitoare.